Good morning, colleagues. If there are no objections... Bună dimineața, stimați colegi. Dacă nu are nimeni nimic de obiectat cu privire la ordinea de zi, o adoptăm. În ceea ce privește proiectul, uh, profilul lingvistic, nu vom mai avea interpretare în malteză, irlandeză și croată. Interpretarea în aceleași limbi nu va fi disponibilă nici mâine. Trecem acum la recomandările coordonatorilor sub regula 205. Avem desemnarea raportorilor, Cecil Kienge din partea SD, desemnată raportor de aviz la raportul din propria inițiativă, la raportul DVM, Strategia UE Africa pentru dezvoltare. Această comisie sprijină recomandarea. Avem un vot electronic la ora 12 programat astăzi, așa că vă rog să aveți cu dumneavoastră cartelele de vot pregătite. Dacă toată lumea e pregătită, putem începe cu punctul 3 de pe ordinea noastră de zi. Stimați colegi, astăzi avem onoarea de a la avea alături de noi pe domnul Andrew Sichel, care vine din partea COSI. Prezentarea de astăzi se va axa pe munca importantă făcută de COSI în ultimele șase luni și există două alte puncte pe care dumnealui le va menționa astăzi și care au nevoie să le acordăm atenția noastră. La 21 aprilie am primit o prezentare din partea directorului executiv Europol în ceea ce privește o evaluare a criminalității organizate în 2000 SOCTA 2017 și ciclul politic UE 2018-2021. Acest ciclu politic traduce obiectivele strategice în acțiuni practice împotriva criminalității organizate. Consiliul pentru Consiliul JAI a adoptat la reuniunea sa din 18 mai noile priorități în ceea ce privește infracționalitatea în Uniunea Europeană pentru anii viitori. Așa că, domnule Seicel, așteptăm să ne spuneți câte ceva despre aceste subiecte. Apoi, sistemele informatice și interoperabilitatea. În 29 mai, comisarul Julian King și-a prezentat raportul final al grupului la nivel înalt de experți pe sisteme inf- informaționale și interoperabilitate. Coordonatorul pentru terorism și directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale și supraveghetorul datelor europene au fost prezenți atunci, au făcut declarații la aceeași reuniune și au prezentat rapoartele. Astăzi putem asculta contribuția COSI pe acest uh, subiect important. Și acum îi voi da cuvântul domnului Seychel pentru a ne da mai multe informații. Bine ați venit! Good morning, Mr. Chairman. Thank you for Bună dimineața, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru explicațiile date. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Este într-adevăr un privilegiu pentru mine să am astăzi posibilitatea de a vă da informații din funcția mea de președinte a Comisiei Permanente la Cooperare pe Securitate Internă, așa numitul COZI pentru a vă ajuta în munca desfășurată în comisia dumneavoastră. Ultimele șase luni au fost deosebit de interesante. A fost o perioadă foarte interesantă pentru țara mea și pentru mine și cred că putem să obținem progrese importante pe diferite dosare importante. După cum știți, COZI este compusă din uh, personal din statele membre, printre care și directori generali. Deci personalul este la nivel de director, competenți pentru domenii care țin de securitatea internă. Pe dosare specifice, la reunirea noastre vin și diferite agenții, cum ar fi Europol, Eurojust, CEPOL, Frontex, EULISA, de asemenea și Serviciul European de Acțiune Externă. În intervenția mea de astăzi mă voi axa pe două dintre dosare. Primul, în ceea ce privește schimbul de informații și interoperabilitatea și ciclul politic UE. Una dintre activitățile cele mai importante ale COZI e munca spre a ne asigura că există un mai bun schimb de informații. Există două aspecte a muncii desfășurate de COSI pe acest domeniu. În primul rând, COSI se ocupă de monitorizarea punerii în aplicare a foii de parcurs, astfel încât să fie crescute schimburile de informații și gestionarea informațiilor, incluzând aici și soluții de interoperabilitate în domeniul de justiție și afaceri interne. Acestea au fost, uh, au fost consolidate de Consiliu acum un an sub președinția țărilor de jos. După cum probabil știți, există 15 acțiuni în foaia de parcurs care își doresc să ne asigur, să avem asigurări că toate informațiile relevante sunt schimbate între părțile în cauză, cum ar fi statele membre și agențiile UE. Bazele de date sunt uh, alimentate într-un mod sistematic și suficient și cei de pe teren au acces la informațiile de care au nevoie. Sub președinția noastră am pregătit al doilea raport de implementare pentru foaia de parcurs. Putem să vedem deja progrese în legătură cu o serie de acțiuni, mai ales în ceea ce privește creșterea schimbului de informații și utilizarea diferitelor sisteme de informații. Vă voi da și un exemplu. Numărul de în de căutări în Interpol s-a dublat din anul 2015 până în 2016. S-a dublat pentru aproape jumătate, și, aproape jumătate din aceste căutări s-au avut loc în 2015, până la 1,7 milioane în 2016. Utilizarea SIS e de asemenea în creștere numărul de alerte pe persoane pentru infracționalitate a crescut de la mai mult de 60.000 de alerte în 2015 la mai mult de 86.000 de alerte în 2016. Iar în acest an deja sunt mai mult de 106.000 alerte în sistem. Conexiuni operaționale sunt în continuare proiectate. Există 23 de state membre care sunt conectate pentru schimbul de date ADN și alte 22 de state membre conectate pentru un schimb de date legat de amprente digitale și înregistrarea autovehiculelor. În 2016, statele membre și-au crescut utilizarea bazei de date Interpol în ceea ce privește documentele de călătorie. Baza de date cunoscută sub numele de SLTD și și baza de date nominală care conținea informații cu privire la luptătorii străini teroriști. Aceeași tendință continuă și în 2017. Putem spune că căutările sub SLTD s-au dublat aproape din 2015 până în 2016. Acum au fost mai numeroase căutările în primele patru luni ale acestui an față de ceea ce se întâmpla în întregul an 2016. Al doilea aspect legat de munca COSI are de-a face cu schimbul de informații și gestionarea informațiilor, astfel încât să asigurăm interoperabilitatea între sistemele de informații UE pentru gestionarea frontierelor, migrație, securitate. Sub președinția noastră, am urmărit cu atenție discuțiile la grupul um, de nivel înalt de experți pentru interoperabilitate și sisteme informatice, care a fost fondat de Comisia Europeană. Am discutat despre o posibilă cale de urmat. Pe această bază, Consiliul, la reuniunea din 8 iunie, a adoptat concluzii prin care saluta recomandările făcute de grupul de experți la nivel înalt pentru a ajunge la interoperabilitate. La acea reuniune a Consiliului, mai multe delegații au subliniat faptul că e important să avansăm cu interoperabilitatea. Este una din prioritățile de top. Unul dintre angajamentele Consiliului care apar în aceste concluzii e să urmărească discuția de la, nivel, de la grupul de, înalt, de experți la nivel înalt și să monitorizeze îndeaproape COSI tot ceea ce se întâmplă în continuare. Pe această bază, ieri COSI a discutat propunerea de președinția următoare și anume de a avea acest format de prietenii președinției, un context în care să se discute despre interoperabilitatea sistemelor de informații UE în domeniul JAI. Și, de fapt, s-a ajuns chiar și la un acord în acest sens. Pre, prietenii președinției Friends of the Presidency se vor axa în principal pe trei sarcini. Prima dintre acestea va fi să discute despre rezultatul studiilor de fezabilitate, diferitele aspecte legate de interoperabilitate, apoi să își aducă aportul la munca de pregătire a Comisiei și să actualizeze tot ceea ce ține de foaia de parcurs să-și aducă contribuția acolo unde e important, astfel încât uh, acest document să fie unul bun, astfel încât Consiliul să poate să facă tot ce tot ceea ce trebuie și să putem monitoriza diferitele activități din domeniu. Totul se va face sub uh, orientarea strategică a COZI și noi vom putea să urmărim îndeaproape tot ceea ce se întâmplă în continuare pe domeniu. Și ajung la al doilea punct principal de astăzi, și anume ciclul politic al UE. Putem spune că anul 2017 a fost unul plin de provocări pentru ciclul politic. Și ne putem, dacă ne întreabă cineva de ce, putem spune că 2014-2017 acest ciclu politic se va încheia în decembrie acest an dar, în același timp, a, a trebuit să pregătim pregătirile pentru următorul ciclu politic care acoperă perioada 2018-2021. Doar ca să vă reamintesc pe scurt ce e acest ciclu politic putem spune că e o metodologie prin care se stabilesc, se pun în aplicare prioritățile în lupta împotriva criminalității organizate și criminalității internaționale grave, care se bazează pe informații și e un lucru multianual. De fapt, se acoperă o perioadă de patru ani de fiecare dată. Prioritățile sunt identificate pe baza informațiilor legate de activitățile criminale. Ne, prin acea evaluare în ceea ce privește infracționalitatea și infracționalitatea gravă în UE, probabil sunteți, uh, voi mai cunoscut termenul SOCTA utilizat în acest sens, ceva făcut de Europol. Apoi, aceste priorități trebuie să fie aprobate în Consiliu. După pe priorități, începe munca. Se fac planuri operaționale, planuri de acțiune în cadrul acelui așa numit cadru operațional, iar la sfârșitul ciclului are loc o evaluare. Privind 2014-2017, acest ciclu politic, s-a făcut o evaluare făcută de un evaluator independent. Acest evaluator a fost ales de comisie în al doilea semestru al anului trecut și rezultatele au fost prezentate în COZI în februarie în acest an. Am utilizat rezultatele acestei valori pentru dezvoltarea ciclului politic UE astfel încât noul ciclu politic UE pentru 2018-2021 să fie unul mai eficient și mai bine calibrat și mai ușor. Îmi spun mai ușor, vreau să spun că am reușit să descreștem raportarea și am redus numărul de rapoarte pe care cei care se ocupă de diferitele priorități trebuie acum să le redacteze. O altă schimbare e următoarea. Prin intermediul Europol, în 2018-2021, vom pregăti un document privind noile schimbări, noile provocări Acest ciclu politic a fost unul foarte de succes. Am văzut rezultate promițătoare cu acțiuni concrete operaționale. Au fost dezintegrate rețele criminale, au fost capturate arme de foc, droguri ilegale și de asemenea abordat și problema traficului de ființe umane, traficul cu migranți. De exemplu, pe timpul zilelor comune de acțiune din 2016, care fac parte din ciclu politic UE, 559, peste 559.000 de entități, adică indivizi și vehicole, au fost verificate. Mai mult de 600 de suspecți au fost arestați, 529 de victime ale traficului de ființe umane au fost identificate, 745 migranți au fost interceptați și 2,32 de tone de cocaină au fost capturate. Noul ciclu politic UE, adoptat de Consiliu la 27-28 martie în acest an. Atunci a fost acesta adoptat. lucru care ne-a mulțumit foarte mult. Primul pas din ciclul politic e evaluarea amenințărilor. În martie, în acest an, Europol a publicat evaluarea pe 2017 cu privire la criminalitatea organizată, adică UE SOCTA a arătat mai mult de 7000 de grupuri de criminalitate organizată care operau la nivel internațional și care acum se află sub investigație în Uniunea Europeană. Piețele criminale devin din ce în ce mai complexe și tot mai dinamice. USOCTA a fost baza pentru identificarea priorităților Uniunii Europene de luptă împotriva criminalității grave și criminalității organizate. Și acum ajung la al doilea punct din ciclu politic, care a fost acesta. Am discutat recomandările SOCTA la diferite reuniuni și am ținut cont de comentariile făcute de statele membre, de agenții și de comisie, cum ar fi al șaselea raport de progres al Comisiei Europene privind Uniunea Securității. În această SOCTA, Europol a avut 8 priorități cheie care să se adreseze celor mai grave forme de criminalitate organizată. 5 priorități specifice, amenințări și trei priorități orizontale. Cele cinci priorități specifice privind criminalitatea sunt criminalitatea pe internet, producerea de droguri, traficul și distribuirea drogurilor, traficul cu migranți, organ, organizată și furtul, în special furtul din locuințe organizat și apoi traficul cu ființe umane. Cele trei priorități orizontale au fost finanțarea acțiunilor criminale, spălarea de bani, fraudă cu documente și ultimul comerțul pe internet cu bunuri și servicii ilicite. Pe parcursul negocierilor acestor priorități, Intenția președinției a fost ca întotdeauna să aleagă o serie limitată de priorități UE, astfel încât să ne asigurăm că putem găsi soluții reale la aceste probleme, pentru că au un impact foarte mare asupra resurselor statelor membre. Până la urmă am identificat zece priorități legate de criminalitate în Uniunea Europeană. În ciclul politic precedent aveam 9. Le voi menționa. Acestea sunt criminalitatea pe internet, apoi drogurile și mai ales cannabis, cocaină, heroină, drogurile sintetice și noile substanțe psihoactive. Migrația ilegală, bineînțeles, criminalitatea organizată, uh, în ceea ce privește furtul de locuințe, traficul cu ființe umane, fraudă comunitară, comercială, arme de foc, crime de mediu, în ceea ce privește în special traficul cu deșeuri și apoi spălarea de bani și frauda cu documente. Majoritatea dintre aceste priorități sunt o continuare a priorităților identificate în ciclul politic precedent. Noi priorități sunt aceste crime legate de mediul, infracționalități legate de mediul înconjurător. Au fost văzute ca o amenințare în creștere în ciclul precedent iar uh, do, frauda cu documente rămâne o prioritate a Uniunii Europene. Bunurile contrafăcute nu vor mai fi o prioritate separată, ci vor, se vor ocupa de o atenție specială atunci când sunt uh, redactate obiectivele strategice. Discuțiile în COSI au început pentru a identifica statele membre care își doresc să participe și să conducă operații în ceea ce privește aceste obiective strategice și acțiuni operaționale. Procesul e aproape încheiat, dar încă în desfășurare. Ieri am discutat asta la întâlnirea noastră. Și e un semn bun că, iată, există mai multe țări care sunt gata să preia conducerea decât ne-am fi așteptat. <clears throat> și acest subiect îl vom, aștept, îl vom discuta în continuarea acestei săptămâni. Vă mai pot spune că săptămâna viitoare, pe 26 iunie, <clears throat> Comisia va organiza o întâlnire multianuală, un seminar, având ca obiectiv principal să identifice elementele orizontale strategice pentru toate aceste priorități în ciclul de politici europene pentru 2018-2021. Și sigur că mai sunt și multe alte subiecte care au fost discutate la COZI. Dacă îmi permiteți, <clears throat> aș mai menționa câteva subiecte care vor uh, continua. Evaluare a Comisiei, evaluare detaliată a securității în UE. Parlamentul a avut deja dialoguri în acest sens. La COZI am discutat chestionarul adresat statelor membre. Așa cum știți, și comisarul King a participat la întâlnirea de la Malta și și-a prezentat concluziile inițiale și acum așteptăm raportul final care sperăm că va fi emis în săptămâna viitoare. Cozi a avut și un schimb de păreri pe revizuirea strategiei interne a UE și discuțiile vor continua sub uh, președinția estonă, iar rezultatul acestei evaluări detaliate vor reprezenta un input important pentru aceste discuții. Iată, domnule președinte, am fost uh, poate am depășit un pic timpul și vă stau la dispoziție în caz că există întrebări. Mulțumesc pentru această ocazie de a fi vorbit aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim domnului Seișe. Întrebări din sală? Domnul Coelio. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentare. Iată că subiectul e unul uh, foarte interesant și tocmai aseară am uh, trăit un alt eveniment la Bruxelles. Parlamentul a insistat pentru mai multă securitate. Știți că am cerut folosire mai bună a sistemului informatic Schengen, așa cum se și arată în raport. Acest lucru în special în ceea ce privește luptătorii străini. E incredibil că statele membre n-ar crea o alertă și n-ar folosi SIS pentru un control mai bun. Și deși insistăm pe un schimb de informații mai bun, tind să cred că COSI cere o folosire mai bună a sistemelor actuale decât să propună sisteme noi. Sunteți de acord cu această impresie? În orice caz, SES e în îmbunătățire acum și vom avea și sistemul Eurodac în curând și probabil și ETS. Atunci ne vom afla într-o poziție în care să discutăm interoperabilitate și să uh, identificăm probleme în strategie. Ce părere are COSI în acest sens? Ce ați făcut în acest sens, dacă ați făcut ceva? Mai vorbiți în același timp despre aplicarea întărită a cadrului Schengen. Ce înseamnă asta în concret? Are vreo legătură cu studiul despre transecuritate menționat ulterior? Și care a fost rezultatul acelui studiu al Comisiei? Mulțumim domnului Coelho, doamna Seppel. Mulțumesc, mulțumim pentru prezentare. Eu aș dori să mă concentrez pe problema sporirii uh, securității și a schimbului de informații. De multe ori aici, în instituția noastră, ne văităm de lipsa de cooperare și de lipsa în schimbul de informații. Dacă ne uităm însă un pic înapoi, mi-aduc aminte când am ajuns pentru prima dată în Parlament, în 2009, Începuserăm deja să armonizăm dreptul penal, însă, în același timp, am avut impresia că interesul principal de combatere a criminalității era în statele membre și era puțină nevoie de cooperare. Asta s-a schimbat în ultimii ani, în special în domeniul terorismului. Deși multe state membre au experiența atacurilor teroriste, această formă nouă iată pentru prima dată că nu avem un uh, conflict național, ci motivul vine din afară și e cu atât mai important să cooperăm. Asta, fiind vorba de multe organisme, durează până cooperarea aceasta funcționa. Deci eu iau ca pe o informație foarte pozitivă când dumneavoastră ați spus la începutul explicațiilor că se folosește tot mai mult SIS și apar tot mai multe alerte și cred cu adevărat că statele membre adaugă doar lucruri utile și necesare în SIS. E un mare pas înainte. Sperăm că să sporim nu doar uh, capacitatea de recunoaștere, ci și disponibilitatea spre a împărtăși aceste informații. Revin la situația statelor membre, atât în domeniul criminalității transfrontaliere, cât și organiza- cele organizate. Situațiile diferă între statele membre, <clears throat> deci nu ne putem aștepta la același uh, număr de informații introduse din toate statele membre. Două întrebări. Sunteți de acord că se observă o schimbare a comportamentului statelor membre, diferite organizații, diferite autorități, pentru a folosi mai bine autorități, uh, informațiile scuze, și schimbul de informații și există o cooperare mai bună? Și a doua întrebare, considerați că e necesar când vorbim de criminalitate organizată și transfrontalieră, să existe mai multe echipe comune de investigații sau situația actuală este bună așa cum este? Și o ultimă întrebare, pentru că avem multe dezbateri după ultimele atacuri. Publicul se plânge, dar și politicienii care se întreabă de ce s-a întâmplat, deși făptașul era cunoscut autorităților. Dar de multe ori se constată că în momentul în care autoritățile trebuie să decidă dacă să supravegheze sau nu persoana. De fapt, persoana era cunoscută drept un criminal cu fapte minore. A fost cunoscută poate ca persoană radicalizată, dar fără dovezi de vreun fel că persoana ar fi dispusă să ducă la îndeplinire un atac. Ne puteți spune, deci, de ce nu e întotdeauna ușor să spunem de ce n-a fost uh, arestată persoana mai devreme? Care sunt problemele practice sau tehnice, care sunt uh, provocările cu care ne confruntăm în schimbul de informații și în luarea unor astfel de decizii, dacă trebuie sau nu să supraveghem astfel de persoană. Mulțumesc, domnul Diaz de Mira. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim de interoperabilitate, de controlul la frontiere. Când vorbim de sistemele uh, Uniunii Europene în domeniul justiției și internelor, după părerea mea, ar trebui să vedem și fapte. Sună bine tot ce spunem aici, Însă sunt lucruri uh, care încă lipsesc. Avem nevoie de reforme legislative mari. Trebuie create noi uh, competențe, trebuie pus la dispoziție buget, mijloace financiare, nevoie de timp și acești, aceste fonduri suplimentare sunt necesare într-un timp cât de scurt. De ce aș dori să vă întreb ce părere aveți despre aceste trei aspecte? Cum vedeți reformele legislative? Cum vedeți rolul nou al ULISE? Și cum vedeți posibilitatea unor mijloace financiare mai mari? Și apoi despre directivele care rezultă din SOCTA, și celelalte directive care trebuie modificate. Ați citat câteva, dar a lipsit una. Lupta împotriva falsificării monedei euro. E un text pe care nu l-ați menționat. Știm că bancnotele sunt adesea falsificate și eu cred că trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc pentru informații, dar eu aș dori, iată și aceste completări. Mulțumesc, doamna Cinici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, președintelui Cozi pentru prezentare. Am apreciat uh, ceea ce ați spus despre schimbul de informații și interoperabilitate și la fel și uh, previziunile pentru perioada următoare. Acum, văzând ce a spus și domnul Diaz de Mira, aș mai adăuga un punct nu doar traficul de ființe umane, dar trebuie să adăugăm și exploatarea minorilor aici, prin internet. Pornografia infantilă, online și așa mai departe. Trebuie să acordăm mare atenție, trebuie să fie una dintre priorități. Sunt victime care nu se pot apăra Ați mai spus, au spus-o și alții, atacurile teroriste recente au dat multe exemple de nevoia de cooperare. Și acum întrebarea mea. Ați vorbit de criminalitate organizată. Ați spus că sunt legate aici o serie de alte subiecte, trafic de arme, de droguri, criminalitate. Am văzut asta și în urma cercetărilor efectuate. S-a văzut cum își procură armele acești teroriști, pe ce canale ajung la ei. Și acum întrebarea putem accelera schimbul de informații prin canalele obișnuite și dacă schimbul are loc, e un schimb general despre doar despre terorism sau doar despre criminalitate organizată și dacă nu, de ce depinde? Pentru că toate aceste fapte menționate au loc între statele membre. Deci există această component, componentă internațională. Cum procedați la aceasta, în acest caz? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Seșel, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Voi încerca să rezum uh, răspunsurile. pot să vă spun de ceva din experiența noastră operațională. Toate aceste inițiative sunt gândite să îmbunătățească capacitatea noastră operațională. Vorbeam de, de exemplu de lucrătorii străini, de sistemul informatic Schengen, vă pot spune că acest sistem e unul din cele mai mari instrumente pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție. Un instrument care și-a dovedit eficacitatea și și statisticile care sporesc în fiecare an ne arată că rezultatele sistemului informatic Schengen sunt cele mai bune pe care le-am uh, sau le avem, cele mai bune pe care le avem acum de când sistemul a intrat în funcțiune. Avem posibilitatea să introducem detalii despre luptătorii străini, investigații, operațiuni, trebuie identificat cine sunt acești oameni. Nu poți doar să introduci nume și să te aștepți ca acest sistem sau orice alt sistem să-ți dea răspunsurile. Nu sunt uh, dovezi suficiente că aceste persoane ar trebui introduse în sistem. De multe ori, așa cum au spus și mulți dintre dumneavoastră, oamenii erau cunoscuți autorităților, și s-a lăsat impresia că poliția ar fi greșit și că n-ar fi făcut tot posibilul pentru a preveni astfel de fapte. Să trebuie să înțelegem că cu toate drepturile pe care orice persoană trebuie să le aibă și le are, e imposibil să introduci un suspect într-un sistem sau să-l supraveghezi la termen indefinit toți acești mici criminali. Mulți au fost cunoscuți pentru fapte mai mult sau mai puțin grave, unii de ani de zile, dar ținând cont, sigur, și de drepturi, nu putem continua să supraveghem uh, indefinit aceste persoane. Știți că legislația fiecarei țări are dispoziții pentru aceste drepturi, chiar dacă de multe ori avem dubii De aceea, autoritățile lucrează și cooperează pentru a se asigura că orice informații culese sunt uh, analizate și profilingul este corespunzător, astfel încât să supraveghem persoanele care trebuie cu adevărat supravegheate și controlate în permanență. S-a menționat și ETS, o altă bază de date pe care o avem și care ne ajută Avem și sistemul intrare-ieșire, sistemul Visa, o serie întreagă de baze de date și de instrumente folosite și în punctele de trecere a frontierei, la, stau la dispoziția polițiștilor din primă linie și cred că pe termen lung vom vedea mai multe rezultate de aici. Mai știm că există deja o serie de țări care au aceste sisteme în funcțiune. Ce facem este să căutăm uniformitate în UE ca să ne asigurăm că aceleași măsuri sunt uh, aplicate peste tot. Am vorbit despre atacuri teroriste. Alertele în SIS, îmbunătățirea instrumentelor de protecție a datelor, Ideea este că pentru orice propunere e bine să avem uh, să avem instrumentele la dispoziție și ele însă să nu încalce drepturile omului. Ce vă pot spune este că aceste propuneri continuă, merg înainte și se lucrează și pentru a ne asigura că cine trebuie verificat în aceste baze de date va fi verificat. Și asta în conformitate cu legislația care trebuie să fie ca drepturile să fie respectate. Um, uh... The same thing is uh, on information exchange. I mean... În ce privește schimbul de informații, acest schimb a existat uh, dintotdeauna. Și, într-adevăr, poate în trecut uh, a fost purtat în plan bilateral, dar azi, în prezent, schimbul de informații este deja multilateral și um, lumea a devenit o țară mică, Europa și mai mică, uh, distanțele nu mai contează și informațiile disponibile într-un sistem sunt disponibile și în alte sisteme sau sunt disponibile pentru acces din partea altor agenții, evident cu Uh, acele clauze de salvgardare a drepturilor individuale care se aplică peste tot. Constatăm și o creștere a schimbului de informații și a partajării de informații, care de altfel sunt o prioritate pentru noi. Tocmai de aceea avem uh, un nou instrument uh, de interoperabilitate și schimb de informații pe care îl folosim acum. Sperăm că acest instrument să fie folosit uh, tot mai uh, frecvent, uh, să fie accesat de toate instituțiile de aplicare a legii. Din experiența mea operațională pot să vă spun că schimbul de informații privind acești indivizi este de altfel principalul eh, instrument de urmărire și supraveghere a persoanelor suspectate de acte de terorism azi în Europa. Pot să vă mai spun că interoperabilitatea și schimbul de date este printre primele priorități ale COZI. Am uh, pregătit acest instrument uh, timp uh, de mai mulți ani. Am, avem mai multe inițiative care sunt în curs de desfășurare și care, pe care munca merge foarte bine. Sperăm că în cele din urmă va fi un succes în beneficiul uh, persoanelor pe care le slujim, dar și uh, un succes pentru instituțiile de aplicare a uh, legii. Trebuie să, pentru o bună interoperabilitate avem nevoie de cele mai bune legi și premise juridice um, care oferă garanții de ambele părți. Sperăm ca sistemul să devină operațional cât se poate de repede. De asemenea, pot să vă spun că deja am stabilit un calendar de punere în aplicare, un calendar ambițios care ne va uh, ghida împreună cu statele membre și EULESA să uh, punem în aplicare acest uh, sistem. Deci facem într-adevăr tot ce este necesar și posibil pentru a obține un rezultat optim. De asemenea, s-a vorbit a, și s-au pus întrebări în legătură cu exploatarea sexuală a minorilor. Face parte, într-adevăr, din schimbul de informații pe care le avem dar în cadrul capitolului de uh, criminalitate, infracționalitate cibernetică. Poate de aceea n-a fost uh, menționată. O să ne asigurăm că uh, pe viitor acestui domeniu îi se va acorda prioritatea și gravitatea, importanța cuvenite. Pentru că traficarea copiilor și chiar exploatarea în lipsa traficării este un subiect cât se poate de grav. Evident, asta nu înseamnă că nu există și alte priorități, eh, dar aceste priorități pe care vi le-am spus eh, sunt prioritățile care de altfel eh, au fost și evaluate la sfârșitul primului ciclu politic. Am vrut să îmbunătățim definirea priorităților pentru 2018-2020 și de aceea am, am uh, inclus exploatarea sexuală a copiilor în, aceste, în această listă de prime 10 priorități. În ce privește contrafacerea și falsificarea uh, monedei unice, știm că există acest fenomen, că este prevalent dacă nu este numit în uh, topul priorităților, asta nu înseamnă că nu există, nu, nu este o preocupare a noastră sau că nu există nevoia de a obține informații în legătură cu fenomenul și de a urmări infracțiunile legate de uh, contrafacere și falsificare. Um, deci, uh, chiar dacă nu face parte din uh, prioritățile stabilite la nivel politic în Uniunea Europeană, uh, din topul priorităților, împreună cu instituțiile de aplicare a legii uh, și cu agențiile specializate, lucrăm la combaterea acestui fenomen și la elaborarea unor instrumente specifice pentru combaterea fenomenului. Pentru fiecare tip de crimă organizată, avem instrumente specializate, de pildă pentru terorism. Tipurile eh, incidentelor de terorism eh, s-au diversificat eh, foarte mult, numărul lor a crescut foarte mult, deci mm, avem a face foarte frecvent cu acest fenomen pentru care elaborăm în continuu instrumente noi de combatere. Știm că problemele există, că ele, uh, cel puțin cele legate de terorism, vor crește pe viitor. Că vom întâlni tot mai des uh, luptători străini. Știm că numărul lor este în creștere și știm că uh, vor exista repercusiuni Uh, suplimentare și pentru că acești uh, luptători străini uh, își aduc familiile, copii, deci sunt vizați și minori împotriva unor, unor trebuie să luăm măsuri represive, dar la fel și statul trebuie să ia măsuri represive împotriva terorismului. Sper că astfel am răspuns cel puțin parțial la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Seychelles. Uh, contribuția COSI uh, completează o serie de alte contribuții pe care le-am avut pe tema interoperabilității și schimbului de informații. Deci vedeți că și pe agenda noastră uh, este un subiect foarte important. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, domnule Seychelles, și mulțumesc, stimați colegi, pentru întrebările detaliate. Trecem mai departe dacă îmi permiteți, la următorul punct de pe ordinea de, pe, de zi, o prezentare a președinției Consiliului privind uh, stadiul actual al protecției frontierelor. În 11 uh, mai 2017, Consiliul a uh, adoptat o recomandare pentru prelungirea temporară a controlului la frontierele interne în circunstanțe excepționale uh, în Germania, Franța, Suedia, Danemarca și alte țări. Uh, vreau să dau cuvântul acum uh, președinției malteze pentru a vorbi despre uh, decizia de punere în aplicare a Consiliului privind recomandarea, după care va urma un schimb de opinii. Mai întâi, așadar, președinția malteză nu știu, vreți să vă prezentați, vă rog, doamnă? Uh, Bună dimineața, domnule președinte. Co- colega mea trebuia să facă prezentarea. Uh, din păcate nu poate participa. O voi face eu numele ei. Uh, mă numesc Erica. După cum știți, în 11 mai 2017, Consiliul a propus o prelungire a regimului de control la frontierele interne cu o ultimă perioadă de șase luni. Consiliul a recunoscut progresul semnificativ care a fost făcut de la ultimele recomandări încoace și a salutat eforturile depuse pe multe fronturi. Acestea fiind spuse, Consiliul a căzut de acord cu Comisia că situația încă nu este stabilă și că recomandarea pentru uh, această prelungire a regimului de control uh, intern este oportună. Astfel s-a născut uh, decizia de a recomanda uh, prelungirea regimului respectiv cu încă șase uh, luni. După cum ați văzut, decizia de punere în aplicare urmează foarte îndeaproape um, poziția Consiliului. Poliția trebuie să intervină conform legislației astfel încât uh, controlele la frontierele interne să fie un mm, instrument de ultima rațiune. Coordonarea cu statele vecine este însă foarte importantă. În acest context, Consiliul a discutat recomandarea Comisiei privind verificările și controlele uh, polițienești, o chestiune care a fost de asemenea salutată de Consiliu. Okay, and, uh, Mulțumesc. Now the commission. Și acum uh, reprezentantul Comisiei, vă rog să interveniți. Thank you. Good morning to everybody. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Principalul obiectiv al Comisiei este să menținem o zonă Schengen funcțională, liberă de controle interne. Aș vrea să subliniez că această prelungire a regimului de uh, control interne la frontierele interne este ultima uh, prelungire într-un proces de phasing out treptat. Motivul pentru care Comisia a propus această prelungire cu încă șase luni, dar nu mai mult de șase luni, a fost prezența continuă a migranților în Grecia eh, și un eh, flux eh, e drept relativ scăzut de migranți legal pe ruta Balcanilor Occidentale. Considerăm așadar că mai sunt necesare efortul, eforturi uh, susținute pentru soluționarea uh, situației, așa cum s-a prezentat în cel de-al patrulea raport de progres uh, din iunie anul acesta. Trebuie ca în privința Greciei regulamentul Dublin să fie aplicat cu strictese. După cum am spus, este ultima prelungire și controlele interne trebuie să fie excepționale, trebuie revizuite uh, în continuu. Comisia a propus și subliniez ca statele membre să folosească măsuri alternative cu efecte similare celor de control la frontierele interne și președinția malteză a făcut recomandări pentru ca uh, poliția, organele de aplicare a legii să folosească uh, la maxim prerogativele legale de care dispun și uh, să confere prioritate verificărilor polițienești față de controlele la frontieră. Noi nu ne dorim la frontieră și uh, controle poliționești, nu? Uh, se dorește foarte clar o înlocuire a uh, controlelor la frontieră cu controlele polițienești generale, pentru că asta conferă atribuții legale mai mari pentru o abordare bazată pe informații și pentru un control mai cuprinzător la verificările efectuate. Comisia a solicitat statelor membre să implementeze această recomandare privind controlele polițienești cu cât se poate, eh, cât se poate de repede, dar nu mai târziu de noiembrie 2017. Organizăm în prezent un atelier, un workshop cu cele 10 state cel mai afectate workshop-ul va avea loc în iulie. De asemenea, vom avea un atelier de cooperare polițienească în septembrie pentru a arăta foarte clar statelor membre cum ar trebui să, a, să se desfășoare acest nou regim de control. Um, Salutăm uh, Agenția de Protecție a Frontierelor și Coastelor Europene și sperăm că până la sfârșitul anului acesta vom restabili o zonă Schengen funcțională. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, am uh, solicitat Comisiei Eh, comisarului de resort eh, să ne ofere rapoarte de țară privind eh, cele mai afectate state membre. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Positive reply Pot să vă răspund într-o notă pozitivă. Mai întâi, Comisia susține solicitarea dumneavoastră, dar nu este autorul acestor rapoarte, rapoarte, de aceea am contactat toate statele din zona Schengen și am uh, solicitat acordul acestora pentru ca um, ele să poată fi publicate uh, și oferite Parlamentului. Încă așteptăm unele din uh, avize în acest sens. Odată ce le vom avea, toate aceste rapoarte vor fi împărtășite cu dumneavoastră fără întârziere. Și ce înseamnă fără întârziere, spune președintele? V-am scris în mai. Care este perspectiva temporală? of... Da, încă mai așteptăm aceste avize. Nu suntem autorii acestor rapoarte. Deci, avem nevoie de acordul statelor membre vizate. Am discutat asta cu serviciul nostru juridic și așteptăm pentru un ok, pentru lumea vernă din partea statelor membre Schengen. Și odată ce vom avea acest ok, e, o să vă dăm informația. Vă admir pentru tenacitate. Înțeleg că nu sunteți autori aceasta, am știut-o și în mai, dar uh, cred că ar, fi, ar ține de, de politețe uh, instituțională de a ne răspunde, măcar în scris, la solicitarea noastră și să ne spuneți uh, când putem să ne așteptăm la aceste informații. Acum spuneți că imediat, fără întârziere, vor fi oferite aceste informații, dar mai bine folosiți un limbaj normal uh, Uh, și spuneți-ne uh, ce se va întâmpla. Deci, uh, imediat, fără întârziere, se, la dumneavoastră înseamnă că atunci când va fi cazul. Mă rog, oricum, dam cuvântul doamnei Grapini acum, din partea membrilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb direct Consiliul, deși nu este aceeași persoană care a fost aici când s-a preluat președinția malteză, uh, în care unul din angajamentele președinției era și uh, rezolvarea mm, favorabilă a spațiului Schengen din punct de vedere al uh, intrării și altor state în spațiul Schengen. Suntem preocupați, sigur, și particip la toate dezbaterile aproape legate de preocuparea Comisiei și a Consiliului privind securitatea în spațiul Schengen, intrările în spațiul Schengen. Însă, sincer, fiind dintr-o țară în care cetățenii mă întreabă de ce, dacă noi, România, are toate condițiile tehnice și asta nu am spus-o eu și nu o spun cetățenii din România, ci cei care au verificat, de ce nu Uh, vorbim de un singur spațiu de ce nu ne gândim la securitatea uh, uniunii europene la frontierele uniunii europene cuprinzând și statele care nu sunt în schengen și uh, sincer țara mea cred că este una din țările în care există un grad de securitate mai mare decât în alte state nu ne am confruntat cu acte teroriste nu cred că vom crea probleme însă iată s a terminat și mandatul maltez am pus și țării care au avut înaintea dumneavoastră președinția și practic practic uh, nu am ce să răspund așa cum domnul președinte spune că nu avem ce spune după răspunsul dat de comisie nici eu nu am ce să spun în țara mea de ce nu vorbim de o frontieră unică a uniunii europene de securitatea în, uh, pentru toate statele și pentru toți cetățenii. și dacă reprezentanta consiliului poate să ne spună ceva aș vrea să ne spună legat de expunerea de motive uh, pentru prelungirea ultima prelungire pentru statele membre. Sigur, ca punct de vedere și eu sunt de acord dacă Austria, Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia constată că încă au probleme la uh, controlele uh, la frontieră, este bine, dar ce facem după șase luni? Pentru că ați spus că este ultima prelungire. E, și dacă după ultima prelungire aceste state vor constata că nu s-a îmbunătățit situația, ce vom face? Mulțumesc. Okay, thank you. Mr. Coelho, please. Mulțumesc, domnul Coelho. Am spus-o de multe ori că simt um, că Consiliul împreună cu Comisia ascund ceva. Aproape doi ani au trecut de la uh, introducerea frontierelor interne, la uh, controlul la frontierele interne. Și a trecut aproape un an de la termenul pe care îl avea Comisia, mandatată de Consiliu, să restabilească ordinea în spațiul Schengen. Și totuși, iată unde ne aflăm. Este îngrijorător acest lucru. Din păcate, Parlamentul nu dispune de toate faptele și informațiile necesare. Nu avem nicio idee ce se întâmplă la aceste frontiere, nu ni se oferă niciun fel de informații în această privință. După cum vă amintiți, mai devreme anul acesta am uh, pus întrebarea cum putem noi evalua dacă aceste controle sunt necesare sau nu, dacă nu avem informațiile respective. Care sunt uh, uh, câți, câți uh, imigranți ilegali au fost prinși, care este numărul controlelor, care este, care este prețul controlelor, care, au fost, care este impactul controlelor care au fost efectuate. Da? Din păcate, nici scrisoarea președintelui acestei comisii nu a găsit un răspuns și uh, eu uh, invit Comisia să ne ofere în grupul de lucru pentru frontierele Schengen pe care îl prezidez, să ne ofere un briefing oral măcar. Vreau să dorește să contribuie Consiliul la clarificarea acestei chestiuni? Ar fi de dorit. În final, domnule președinte, am, auzit pe reprezentanții președinției malteze, respectiv uh, comisiei, în legătură cu controlele polițienești. N-am nicio problemă cu uh, controlele și verificările polițienești. Avem nevoie de controle polițienești mai inteligente, fără îndoială. Dar am uh, pus mâna pe un document scurs din președinția Consiliului, unde se face o trimitere la intensificarea verificărilor polițenești pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Documentul este vechi de o săptămână și întreb ce pregătește, ce ne pregătește Consiliul în această privință. La ce se gândește Consiliul când vorbește de intensificarea uh, controlelor polițienești pe întregul teritoriu? Cu siguranță că Consiliul este mai specific când este vorba de zona Schengen. Și zona Schengen este într-adevăr uh, uh, foarte prețioasă pentru noi toți, pentru toți cetățenii noștri. So I would just... Mulțumesc, uh, domnule Căilă vreau să rog uh, președinția să asiste Comisia uh, pentru ca statele membre să își ofere ok-ul pentru ca rapoartele respective despre care am vorbit să, uh, să poată fi împărtășite cu noi. Doamna Winburn. Tack så mycket. Ja, jag kan inte säga att jag blev speciellt klok av den här informationen. Eh, ser man det från Sveriges håll, eh, vi hade ju då eu trebuie să spun că nu am înțeles foarte bine tot ceea ce ne-ați spus. Din 2015 în Suedia noi am fost afectați de un val imens de migranți și controlele la frontieră au fost reintroduse foarte târziu. Pregătirile au durat destul de mult. Dacă nu am fi avut aceste controle, deși au fost implementate mai târziu, atunci țara noastră ar fi avut o mare problemă. Cred că acest tip de reintroducere a controlului ne-a ajutat în această situație și eu mă bucur foarte mult că au fost reintroduse. Însă acum vorbiți despre o ultimă prelungire a controalelor la frontieră. Bineînțeles, Schengen, liba, libera circulația persoanelor sunt lucruri foarte importante în Uniunea Europeană și știu că nu puteți extinde această derogare pentru mai departe de luna noiembrie. Însă acum îmi spuneți că un număr mare de migranți care ajung în Italia, aceștia vor veni în cifre tot mai crescute. Și atunci, ce vom face între timp? Pentru că Dublin nu se va reforma acum. Și atunci, ce vom face dacă ne vom confrunta cu un val uriaș de migranți? Cum vom face față acestui val dacă vorbim și de renunțarea la controlele interne, care din nou a durat foarte mult până s-a pus în aplicare? Ce vom face noi în această situație? Am discutat cu poliția, am discutat cu ofițerii vamali și cu toții sunt foarte îngrijorați. Așa că întrebarea mea e ceea ce tocmai am spus, de fapt. Comisia ne spunea că își dorește să înlocuiască control la frontieră cu control făcut de poliție. Ce înseamnă acest lucru? Comisia va ajuta statele membre în acest sens? Ultima dată când am avut uh, controle polițienești pentru migranții ilegali, a existat o reacție puternică din partea publicului. Așa că cum vom organiza aceste lucruri la nivel de UE în viitor? Doamna Sargentine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că Ultima dată când am discutat de despre această prelungire, prelungirea controlului la frontieră a fost într-adevăr ultima dată. De această dată e din nou chiar ultima dată. Și atunci întrebarea mea e cât de sigur suntem că într-adevăr e ultima oară acum. Asta aș dori eu să știu. E o chestiune politică foarte importantă. Am fost mândri unii de ceilalți, de zona Schengen, de faptul că nu mai existau controle la frontiera internă, a fost bine pentru economia noastră, pentru libertățile cetățenilor noștri și începe să fie acum o situație normală aceasta de prelungire a controlelor la frontieră. Și motivația pentru asta e cumva depășită acum. Și mă surprinde să citesc documentele legate de această prelungire. În continuare se vorbește de situația din Grecia și refugiații care ajung în Grecia. Ruta Balcanilor a fost închisă în februarie 2016. Afacerea cu Turcia a intrat în vigoare în martie 2016. Nu putem spune că uh, granița daneză, suedeză sau cea norvegiană sau cea austro-germană în acest moment au probleme cu un influx uriaș de refugiați sau migranți nereglementați. Nu putem să spunem așa ceva. Trebuie să existe un alt motiv pentru care aceste state membre vor în continuare să prelungească. Dacă un motiv de prelungire e că încă nu s-a finalizat relocalizarea refugiaților din Italia și Grecia, atunci situația începe să fie de câștig-câștig win-win pentru acele țări care nu doresc să participe la relocalizare și doresc să continue cu controlul la frontieră. Eu nu mai înțeleg acest criteriu. Verificările efectuate de poliție. Am luptat împotriva lor în țara mea, în țările de jos, timp de mult timp. Nu se face o un control la frontieră, însă se fac mai multe veri- se fac verificări de, făcute de poliție cu câțiva kilometri după ce s-a intrat în țară, niște controle aleatorii, dar cumva aceste controle aleatorii întotdeauna par să um, aleagă mașinile cu plăcuțe de înregistrare din estul Europei. Dacă începem să normalizăm o asemenea situație, controle făcute de poliție în loc de control la frontieră, va fi și mai greu să urmărim totul, pentru că se va face totul la nivel național, nu putem face nimic de aici. Am, am văzut exemple în care poliția olandeză uh, stătea într-o parcare belgiană pentru a vedea cine trece frontiera și apoi prin ochii talkie le spuneau colegilor de pe cealaltă parte a graniței că ar trebui să verificați această dubiță cu această uh, plăcuță de înmatriculare. Dar nu mai era un control la frontieră, ci unul polițienesc. Haideți să nu facem această schimbare în tipul de control. Dacă se fac controle la frontiera internă, atunci să respectăm regulile aleatoriu câteva ore pe lună lună și așa mai departe, însă nu ceea ce se propune. Aproape am încheiat, domnule președinte, însă, sincer, pentru ceva ce e atât de drag Uniunii Europene, răspunsul pe care îl dă Consiliul e destul de limitat aici și nu se poate ca lucrurile să stea așa. Ei trebuie să înțeleagă despre ce fel de factori economici discutăm aici. Mulțumim, doamna Vergiară, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am un mare semn de întrebare în legătură cu acest text și cred că domnul Coelho nu va fi surprins. Pe lista de țări pe care le evaluăm există și statul meu. E unul din primele state care a cerut reintroducerea controlelor la frontieră. Reamintesc faptul că Franța a cerut această reintroducere pe timpul conferinței pentru COP21. Între timp au avut loc atentatele de la Paris și de atunci controlele la frontieră sunt recerute din motive nu de luptă împotriva imigrației, ci de luptă împotriva terorismului. Ce se întâmplă acum în Franța? Vreau să spun că Franța, din păcate, nu e singurul stat care s-a confruntat cu atentate teroriste, însă, din ce știu eu, e singurul stat care a cerut reintroducerea controlelor la frontieră pentru lupta antitero. Nu sunt foarte sigură că există coerență în pe acest domeniu. Însă, în realitate, Franța utilizează reintroducerea controlelor la frontieră pentru a lupta împotriva imigrației clandestine. Și vă voi da și un exemplu pe care îl cunosc foarte bine pentru că vine din circumscripția mea, din sudul Franței, la frontiera dintre Italia și Franța. Acolo există controle sistematice, însă nu controle sistematice asupra tuturor, controle sistematice la frontieră, nu cum ne spunea doamna Sargentini, ținând de plăcuțele de înmatriculare, ci ținând de culoarea pielii. Indiferent de naționalitate, cetățeni francezi care au o piele mai uh, închisă la culoare sunt uh, foarte controlați și ei ca și ceilalți, dar de aici preies anumite probleme. În primul rând, probleme că sunt utilizate tot mai mult în asemenea cazuri forțele militare, santinelele care au fost puse în acțiune acum, din motive de urgență în Franța. Sunt forțe militare care la uh, granița franco-italiană fac controlul imigrației clandestine. Așa că eu zic că trebuie să ne gândim și la aceste aspecte, la restabilirea controlelor la frontieră, la granița franco-italiană, domnule Coelho, vă propun să mergem împreună, să facem o mică misiune acolo, la granița între Franța și Italia, să discutăm cu unii și cu ceilalți, pentru că eu cred că există într-adevăr într-adevăr o serie de probleme. În Consiliul de Ministri, noul meu guvern, astăzi va aproba un nou plan de măsuri împotriva terorismului, prin care se vor sistematiza măsurile statu- eh, situației de urgență, în normalitate. Așa că eu cred că, iată, e un subiect pe care trebuie să-l discutăm, legătura între imigrație, terorism și respectul libertăților respectarea libertăților fundamentale. Și eu mă tem că țara mea, care se laudă cu țara drepturilor omului, unde s-a semnat prima declarație în acest sens, să fie un pionier în a face pași în spate în ceea ce privește drepturile omului pe această chestiune. Așa că, din nou, întrebarea mea, de ce nu apare Franța în acest uh, raport aici? Vă mulțumim, doamnă Vergiat. Acum domnul Rade vă are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Securitatea în spațiul Schengen și dreptul la liberă circulație depind foarte mult de felul în care sunt protejate frontierele externe. Și toate acestea depind de state membre, cum ar fi, de exemplu, Bulgaria, care se află la frontiera externă și care uh, Uh, îndeplinește standardele foarte ridicate de protecția frontierelor și totul depinde de informațiile pe care le, primim, le primesc de la partenerii lor. Din păcate, noi nu facem parte încă din spațiul Schengen. Chiar dacă răspundem la toate criteriile tehnice și le respectăm, aș avea niște întrebări. Vom lua măsuri, se va face ceva în cadrul Consiliului, astfel încât uh, Uh, Bulgaria să aibă acces la sistemul VIS și în același timp și la utilizarea SIS și mai ales în ceea ce privește articolul 24. Vă mulțumesc pentru atenție. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci uh, vom ruga președinția să ne răspundă întâi, iar apoi comisia. Din partea noastră, confirmăm faptul că vom transmite mesajul și vom ajuta Comisia în colectarea de informații necesare. Există rapoarte care au fost pregătite de statele membre și vom vedea ce se poate disemina. Noi am fost deschiși în ceea ce privește reuniunile cu Parlamentul M-am întâlnit și cu domnul Coelho și asistenții acestuia de mai multe ori și putem să ne întâlnim din nou și să vă dăm orice informații de care ați avea nevoie. Mulțumesc! Okay. Mulțumim, Comisia, vă rog. Comisia are cuvântul acum. În ceea ce privește România și Bulgaria, Comisia a făcut deja evaluarea Schengen pentru aceste două țări acum câțiva ani, cred că în 2012, și am ajuns la concluzia că aceste două state sunt pregătite pentru Schengen. Așa cum știți, e o decizie unanimă a Consiliului, așa că toate statele membre trebuie să fie de acord cu acest fapt și știți că aceasta e chestiunea care intră în joc aici. Poate nu am spus destul de clar înainte, Bineînțeles, odată ce există un acord din partea tuturor statelor Schengen în cauză, în momentul în care avem acest acord, atunci toate uh, Uh, rapoartele lunare vor fi prezentate Parlamentului European și ar fi plăcerea noastră să acționăm așa. Cum spunea domnul Coelho, poate că ar fi bine să mai avem o reuniune a grupului de lucru Schengen pe aceste chestiuni și să vedem mai multe detalii cum vede Comisia că vor arăta aceste uh, controle făcute de poliție. Vreau să subliniez faptul că, din partea Comisiei, eu cred că noi am dat dovadă de flexibilitate foarte mare față de Consiliu, față de statele membre pe această problemă. Și acum la articolul 29, prelungirea. Aici e un punct important pentru că codul uh, frontierelor spune foarte clar că am folosit toate posibilitățile de prelungire. Uh, Comisia acorda încă șase luni ca perioadă maximă până în noiembrie. În noiembrie sperăm că uh, migrația, alegerile, totul se va fi încheiat până atunci și poate că starea de spirit va reveni puțin la normal. Într-adevăr, e un punct de răscruce acesta pentru reîntoarcere la Schengen. Unele voci din anumite state membre uh, spun următoarele, se întreabă dacă într-adevăr e ultima prelungire, da, e un lucru foarte îngrijorător, pentru că vorbim aici despre cadrul juridic pe care l-am folosit până la epuizare. Aș dori să subliniez din nou faptul și Comisia a spus deja de multe ori și Consiliului și statelor membre faptul că regulile generale pentru reintroducerea temporară a controlelor la frontiera internă rămân în continuare aplicabile. Con- frontierele au existat acolo. Ce înseamnă acest lucru? Grecia. Da, problema nu mai e atât de mare cum a fost în trecut, de ceva vreme. Există chestiunea cu Italia, așa că întotdeauna există această posibilitate de a reintroduce controlele la frontierele interne, în alte părți ale frontierelor din alte motive și pentru o perioadă maximă de două luni în cazul în care e nevoie de acțiune imediată sau șase luni pentru Mm, evenimente previzibile. Toate acestea astfel încât statele membre să aibă multă flexibilitate și Comisia a arătat că dă dovadă de flexibilitate aici, însă nu putem merge întotdeauna pe excepții, trebuie să ne întoarcem la regulă la un anumit moment, pentru că, așa cum spuneau anumiți membri ai Parlamentului European, aceste controle interne la frontieră sunt, afectează negativ cetățenii europeni, economia europeană și mai ales afectează negativ Schengenul și supraviețuirea Schengen. De aceea, din nou, și cu aceste controle polițienești, uh, Comisia a dat dovadă acum de mult mai multă flexibilitate. Vom avea această reuniune specială cu 10 state membre la data de 10 iulie și Comisia va trimite un mesaj foarte puternic, atât din punct de vedere legal cât și operațional. Trebuie să fie îndeplinite toate îngrijorările legate de securitate în aceste state membre și sperăm că aceste informații vor ajunge în statele respective după anumite alegeri. În septembrie-octombrie ne putem reîntoarce la Schengen în noiembrie. Sper că am acoperit toate întrebările. Dacă nu, vă rog să-mi semnalizați acest fapt. Mulțumim. Pentru că e atât de important subiectul, domnule Coelho, doriți să veniți cu un răspuns la cele auzite din partea Comisiei? Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Țin cont de cele spuse de comisie și că ne va da mai multe informații legate de grupul de lucru Schengen. Îi mulțumesc comisiei pentru acest fapt, însă acum haideți să revenim la subiect. Salutăm inițiativa comisiei de a stabili un plan de lucru astfel încât să ne reîntoarcem la Schengen. De ce ne dăm seama noi acum? ce tocmai am auzit. Există anumite state membre care își doresc să prelungească mai mult decât ceea ce e posibil conform legislației europene. Avem această problemă. Însă avem și o altă problemă. De aceea am făcut trimitere la documentele scurse din Consiliu. Se pare că cineva din Consiliu și-a dat seama că nu există nicio posibilitate legală de a prelungi reintroducerea controlelor la frontierele interne. Și mie mi se pare că acum ei pregătesc o cale prin care să treacă peste cadrul juridic. Creează această identificare prin intermediul controlelor polițienești. Și acum trebuie să uh, vedem ce se va întâmpla. Nu putem să folosim legislația europeană într-un fel în care să uităm regulile pe care le-am aprobat și să creăm o nouă cale, o cale ocolitoare prin care să obținem rezultatele pe care ne le dorim. Consiliul trebuie să dea dovadă de mai multe claritate în relația cu Parlamentul nostru și am cerut președinției să facă tot ce este în putință să ne asigure de acest fapt. Sper că noul grup de lucru pe Schengen, la reuniunea pe care o vor avea împreună cu Comisia, vor reuși să ne ajute să înțelegem ceea ce se petrece. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nimeni altcineva nu dorește să intervină, doamnă Verjiat, pe scurt, vă rog. Foarte pe scurt, o întrebare la, or, un răspuns la întrebarea mea, de ce Franța nu apare în document? Comisia, puteți, vă rog, să răspundeți la acest punct? În Franța e o situație diferită. Așa cum s-a spus, Franța a prelungit din nou uh, controlele la frontiera internă din motive de terorism. În timp ce pentru celelalte cinci țări totul avea de-a face cu migrația din Turcia prin uh, Grecia pe ruta Balcanilor Occidentali. Da, Comisia analizează și comunicările cele mai recente din partea franceză pe subiect. Vă mulțumesc! Deci diferite părți din Codexul Schengen, diferite criterii juridice, adică bine. Cred că acesta e răspunsul tehnic. Și acum Aș putea să fac un mic rezumat fără să pierdem din vedere cele spuse de domnul Coelho în ultima sa intervenție. Aș dori să subliniez faptul că încurajez președinția să încurajeze Consiliul să pregătească aceste rapoarte astfel încât să avem informații complete. Nu există nimic mai important din punct de vedere politic decât acestea. Și noi în Parlament trebuie să avem aceste informații, astfel încât să ne reîntoarcem pe calea Schengen, Schengen de plin, un lucru foarte important pentru noi și nu dorim să vă jucați cu noi, așa că faceți ce vă stă în putință și noi vom urmări totul îndeaproape, inclusiv punctele atinse de domnul Coelho în ceea ce privește posibile reuniuni cu șile închise și alte reuniuni. Vom analiza în detaliu și voi transmite informațiile membrilor. Le mulțumesc membrilor care au participat la dezbatere, vă mulțumesc foarte mult! We move, we move now to um, point five. Trecem așadar la punctul 5 acum. Propunerea de regulament pentru protejarea datelor caracter personal de către Uniune și autorități. Propunere care va înlocui regulamentul 45-2001 astfel încât textul deci, să fie, legislația să fie aliniat. E un raport al doamnei Cornelia Ernst, căreia îi și dăm cuvântul pentru a ne prezenta proiectul. Apoi vom avea o dezbatere și contribuții din partea Comisiei, IDPS și așa mai departe. Cornelia, ai cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, Claude. Mulțumesc și eu raportorilor din umbră care în uh, primii, prima etapă au fost foarte cooperanți, secretariatului LIBE de asemenea care ne-a ajutat. Cât privește punctele cele mai importante din raportul nostru, ele au rezultat și din discuțiile comune pe care le-am purtat. Într-un punct am fost uh, cu toții de acord adaptarea la regulamentul de bază cu privire la protecția datelor. Noi am dorit, și asta se vede în întregul raport, să rămânem cât mai aproape de GDPR și amendamentele cu care am venit au urmărit întotdeauna să rămânem cât mai aproape de regulamentul de bază ca să avem claritate și un text bine reglementativ. Vorba în primul rând de datele cu caracter sensibil, unde am uh, făcut niște modificări, posibilitatea introducerii de certificări pentru autorități UE și am mai discutat și asta, relația dintre IDPS și board cu privire la personalul de secretariat. Acestea au fost punctele unde am mai adus modificări. Punctul principal al discuției noastre a fost domeniul de aplicare. Acesta ar fi al doilea punct. Cred că toată lumea e de acord că regulamentul ar trebui să se aplice tuturor prelucrărilor de date de la nivel UE. Toate ar trebui um, incluse și atinse de acest regulament și asta ține și de agenții, justiție, Europol, Eurojust. Nu suntem de părere că trebuie să existe reglementări și am decis să avem o abordare moderată în prima fază, să spunem acolo unde există un sistem propriu de protecție a datelor, să-l lăsăm în vigoare pe o perioadă tranzitorie, însă numai dacă corespund cu directiva 2016, altfel nu are niciun rost. <clears throat> Asta trebuie garantat. Și apoi, pe termen mediu, am reglementat asta. Trebuie adus în uh, concordanță. Apoi, regulile interne. Reguli care apar peste tot. Noi suntem de părere că și asta ar trebui reglementat similar cu GDPR. Drepturile pot fi limitate doar pe baza unei, uh, unui text legislativ și nu pe baza unor reguli interne. Asta ar trebui introdus și respectat. De aceea eliminăm acum posibilitatea acestor uh, limitări prin regulamentări interne și și posibilitatea de limitare ad hoc fără bază legală. Cred că asta rezultă de aici, logic. O altă adaptare Amendamentul 26. Punem aceleași cerințe ca și pentru statele membre. Punctul 4, foarte pe scurt, instituțiile UE ar trebui să fie obligate să aibă un registru central. Nu e un aspect formal, ci ușurează mult activitatea DPU al cincilea punct, ne aducem aminte că am vorbit de e-privacy, am tot discutat acele articole. După părerea noastră, principiul de bază ar trebui să fie că e-privacy se aplică la fel și instituțiilor UE și vom discuta asta. Deci aștergem aici articolul 35 pentru că își are locul în directivă mai degrabă. Celelalte două rămân. Transmiterea mai departe a datelor. Am reintrodus articolul, cum ne-a și sugerat IDPS, măcar să ne angajăm să respectăm toate principiile. Iar cât privește darea mai departe a datelor. Trebuie văzut dacă transferul e legal și corespunzător și arătăm că un astfel de transfer poate fi în interes public și deci necesar. EDPS trebuie să rămână, însă propunerea trebuie să vină împreună făcută de Consiliu și Parlament. Aici am mai făcut modificări după experiențele din ultimii ani. Și un al optulea punct, am vorbit de, despre Curtea de Justiție. Noi credem că ar fi utilă și aici o protecție a datelor independente. Am făcut o propunere în acest sens. Și ultimul punct pe care aș dori să-l menționez, discuții despre sancțiuni. Noi nu dorim să renunțăm la sancțiuni, la fel e și în alte domenii, nu e deloc necomplicat. Comisia ne-a explicat foarte bine cum stă treaba, deci nu modificăm nimic aici și rămânem la aceste propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, Cornelia. Raportorii din umbră, domnul Fos. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Corneliei Ernst pentru eforturile pe care le face de a discuta și cu raportorii din umbră, de a ne întâlni, de a putea schimba informații. Și eu consider că această reformă este necesară, am spus-o atunci când am discutat regulamentul de bază. Vrem să integrăm și aceste instituții, um, adaptarea la directivele și regulamentele existente pe care le-am adoptat anul trecut. Ce mi se pare mie problematic este faptul că Comisia a preluat GDPR, dar uh, nu acolo unde ar fi fost logic să o facă. Unde, de exemplu, articolul 8 să preia și acordul copiilor, drept exemplu, sau mă întreb dacă nu e un pic prea exagerat. După părerea mea, nu s-a preluat uh, prea corect, nici definițiile nu prea corespund. Deci dacă dorim un sistem coerent, trebuie să lăsăm lucrurile să funcționeze ca atare. Întrebarea pe care o am față de doamna raportor mi se pare corect ca în cooperarea polițienească să diferențiem domeniul de aplicare al propunerii de regulament. Însă nu știu dacă asta se urmărește prin amendamentul 1. Diferența dintre date operaționale și administrative, dacă așa stau lucrurile, aș uh, susține această idee. Iar pentru amendamentul 5, nu am reușit să înțeleg dacă se e vorba de prelucrarea, de interzicerea prelucrării oricărui tip de date sau dacă am înțeles greșit. Mi se pare că nu se mai vorbește acum de legătura cu directiva de protecția datelor um, Eurojust, Europol, EPO, regimul necesar uh, pentru a-și desfășura activitatea. Dacă tot uh, e inclus în text, ceea ce n-am înțeles că ar fi tocmai așa, deci datele administrative ale acestor agenții să fie lăsate deoparte, dar foarte important, datele operaționale să fie excluse din domeniul de aplicare. Asta e foarte important pentru mine și dacă s-a făcut deja, aș susține acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc din partea SND. Da, mulțumesc Claude, mulțumesc și eu Corneliei o treabă foarte bine făcută, multe informații de fond. Salutăm faptul că Comisia a, dat, a făcut această propunere și putem lucra acum la acest pachet pentru toate instituțiile. GDPR a reprezentat cadrul de bază Regretăm însă că nu s-a luat în calcul și directiva privire la poliție. Problemele transferului de date, a restricționării de drepturi, E regretabil că, așa cum spune și Cornelia, această abordare moderată ne-a fost impusă de fapt aceste regimuri diferite rămân așa cum sunt și la începutul reformei, asta a fost ideea că vom renoi întregul sistem. De acord cu Cornelia, problema regulilor interne. Sunt într-adevăr diferențe și când vorbim de restricționarea dreptului subiecților, trebuie să găsim și aici uh, o bază juridică corespunzătoare. Eu cred că am lucrat bine. Mă bucur că mergem în paralel cu lucrările pe activitatea e-privacy și sper să putem duce la bun sfârșit pachetul. Ian Albrecht, mulțumesc. Se pot întâmpla, um, mulțumim uh, raportorului. văd că trebuie să clarificăm faptul că aceste standarde trebuie să se aplice pentru toate agențiile, organismele și instituțiile și să nu fie un domeniu separat, să nu aplice diferite agenții, diferite reguli. Um, mai sunt și alte standarde și reguli în plus pe lângă acest regulament, dar ar trebui să fie regula de bază uh, să se aplice acolo unde nu există texte diferite. Poate că am putea să ne gândim și la utilizarea asta acestora pentru armonizarea regulilor specifice. Dacă vorbim de interoperabilitate, de propunerile care vin din partea Comisiei, cred că e o condiție preliminară să avem și armonizare relevantă în domeniul protecției datelor. Și aici, iată, uh, putem face această modificare legislativă și ar trebui să o folosim ca să funcționeze așa cum trebuie, să punem, uh, să convingem instituțiile să se pună de acord pe un set comun de reguli. De asemenea, n-ar mai trebui folosit ca bază aceste reguli interne. Ar trebui să fie clar că autoritățile, așa cum cerem și autorităților statelor membre, chiar și în domeniul uh, executării legii, să adopte legi și standarde legislative. Pot exista și dispoziții similare ca și în statele membre, dar să existe doar reguli interne mi se pare prea puțin. Cred că acesta e punctul principal pe care aș dori să-l menționez aici și uh, vreau să aștept cu interes să lucrăm pe amendamente, însă deja se merge într-o direcție foarte bună. Mulțumesc! Mulțumim, Ian. Cred că te merge la către președinție acum, domnul Gilberti. Mulțumesc pentru cuvânt. Bună dimineața tuturor. Îmi voi structura această intervenție scurtă pe două părți, procedură și fond. Dar înainte de a vorbi, aș dori să laud munca comisiei. Textul final al uh, Consiliului și propunerea raportorului vin cu amendamente punctuale, ceea ce e foarte bine uh, date fiind uh, viitoarele discuții tripartite. ceea ce privește procedura și care e poziția Consiliului, Într-adevăr, după 10 <clears throat> ianuarie, când s-a publicat propunerea comisiei, au avut loc o serie de întâlniri ale experților și după ce am citit toate punctele de mai multe ori, am trecut propunerea de text în Consiliul JAI și punctele rămase deschise au fost discutate de ambasadori în Coreper și din uh, în mai dosarul a fost încheiat din punct de vedere tehnic, într-adevăr săptămâna trecută la Consiliul Justiție și Interne pe 8 iunie ministrii au susținut textul ceea ce înseamnă că începând de astăzi Consiliul e gata să negocieze cu Parlamentul pe baza textului convenit de miniștri. Iar în ceea ce privește fondul, putem identifica patru puncte principale. Mă voi concentra doar pe acestea. De fapt, majoritatea au fost aduse în discuție deja de către doamna raportor. Domeniul de aplicare, regulile interne, relațiile cu IDPS și amenziile administrative. Încep cu partea mai simplă, aceste amenzi. Consiliul și înțeleg că și doamna raportor au ales să păstreze textul așa cum este propus de către Comisie. În ceea ce privește regulile interne, dintr-o citire preliminară a raportului, se pare că și aici suntem de acord în principiu atât Consiliul cât și domnul raportor au ales să meargă pe aceeași direcție, să prevină această posibilitate a regulilor interne care să permită derogarea de la drepturile fundamentale. Vor fi necesare probabil ajustări de ordin tehnic, iar în ceea ce privește relația cu IDPS, IDPB, Consiliul a rămas pe propunerea aceasta și ajungem la punctul 4, domeniul de aplicare. Președinția a îmbunătățit textul propus de către comisie. Aici mai sunt două subpuncte. Pe de o parte, domeniul de aplicare față de fostul pilon 3, unde s-au făcut deja niște trimiteri către Europol și Eurojust – și în al doilea rând, partea introdusă de comisie, relația cu fostele agenții, fostul pilon, cu agențiile, fostul pilon 2. În rezumat, cam asta a făcut Consiliul în ultimele patru luni și jumătate. Ne-am ghidat după principiul coerenței și a alinierii cât se poate cu GDPR. Să nu uităm că GDPR intră în vigoare pe 25 mai anul viitor, deci în scurt timp, iar de astăzi Consiliul e gata să negocieze cu dumneavoastră. Urez uh, toate cele bune doamnei raportor și colegilor săi pentru a finaliza textul și pentru a putea începe negocierile ca să găsim acordul necesar astfel încât până în mai anul viitor, atât GDPR cât și acest uh, regulament cu privire la agenții, instituții și organisme să poată intra în vigoare în aceeași zi. Mulțumesc! Thank you, Mr. Gilberti, and... Mulțumim, domnul Gilberti, domnul Milkov, Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Încă de la început aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru acest raport. Așa cum a spus-o și antevorbitorul meu din partea Consiliului și președinției în exercițiu, există <clears throat> un consens general între cele trei instituții cu privire la obiectivul uh, acestui instrument legislativ <clears throat> cu privire la uh, alinierea la EDPS și cred că suntem cu toții de acord că acest dosar trebuie finalizat uh, repede, atât, astfel încât să intre în vigoare concomitent cu regimul GDPR uh, și directiva privind uh, activitatea polițienească anul viitor. Există mai multe chestiuni, adică ce trebuie discutate. Uh, suntem de acord uh, cu majoritatea elementelor din dosar, însă mai sunt câteva chestiuni rămase problematice, cel puțin pentru noi, din care aș evidenția câteva. Președinția tocmai a menționat chestiunea regulilor interne, amenamentul 28. Considerăm, și asta am discutat-o și în contextul uh, negocierilor cu Consiliul, considerăm așa, dar că um, trebuie discutată oportunitatea, utilitatea acestei reguli și de ce nu rămânem la un text pur, pur administrativ. Uh, sigur că instituțiile europene nu au aceleași instrumente, uh, același instrumentar la dispoziție cum la statele membre. De aceea, unele din instrumente legislative ale eh, UE nu se califică din punct de vedere juridic eh, ca lege. Eh, domeniul de aplicare a unui instrument european este mult mai restrâns. Tocmai de aceea, împreună cu Consiliul, încercăm să facem așa fel încât așa regulile interne să fie asimilabile Uh, legilor uh, naționale. Și considerăm că este o cale foarte interesantă uh, de urmărit. Oricum, o schimbare a acestor reguli afectează cu siguranță din temelii activitatea instituțiilor europene. Amendamentul 47 cu privire la articolul 42 legat de consultarea, consultările IDPS. Aici cred că trebuie introduse niște modificări redacționale care să crească precizia textului inclusiv pentru actele delegate, actele de punere în aplicare ce urmează mai târziu și care sunt uh, programate după niște calendare uh, specifice. Asta nu înseamnă că uh, consultările informale nu vor avea loc. Numai că aici vorbim despre consultări formale, obligatorii. Deci uh, trebuie aici să mai găsim niște formulări de precizare fără să afectăm uh, efectul juridic pe care îl exercită aceste elemente. Mai avem rezerve și legat de introducerea unei obligații cu privire la um, întreținerea unui registru central. Cred că trebuie să existe posibilitatea pentru instituțiile europene de a avea astfel de registre centrale, dar nu trebuie să existe obligația de a face acest lucru. În ce privește amendamentul 22, cu impact asupra articolului 9, credem că este rezonabil să cerem destinatarului să uh, confere uh, fundamentarea uh, sau justificarea, să ofere justificare pentru informația solicitată și nu, nu emitentul, nu instituțiile europene trebuie să facă acest lucru. Pentru aliniere completă cu GDPR la unele articole, evident că încercăm să ne aliniem la GDPR cât se poate de mult, dar uneori uh, trebuie să uh, păstrăm uh, unele prevederi din regulamentul 45 din 2001 care sunt, conferă un nivel de protecție individuală mai mare. Tocmai de aceea n-am făcut o aliniere 100% cuvânt cu cuvânt a textului. Și în final, în ce privește certificarea, nu credem că este corect ca instituțiile europene să treacă printr-un proces de uh, certificare. Cred că aici uh, instituțiile și entitățile private trebuie să uh, fie vizate mai degrabă decât instituțiile și organele Uniunii Europene. În încheiere, reintroducerea articolului 7, aici vorbim de amenamentul 21, uh, în uh, activitatea de pregătire a noi propuneri, niciodată n-am avut uh, dovezi pentru oportunitatea menținerea acestui articol. De fapt, articolul a creat doar confuzie printre părțile vizate. Tocmai de aceea am, am păstrat uh, o mare parte a articolul, fostului articol 7 în considerente, dar l-am uh, uh, eliminat din dispozitivul textului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Revenim la Cornelia Ernst pentru eventuale concluzie. Stimată doamnă Ernst, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații, indicii și pentru declarațiile din grupurile politice de la Comisie și Consiliu întrebarea se punea încă de la început, ce trebuie să intre și ce nu trebuie să, fie, să nu intre în GDPR. Sigur că va trebui să examinăm individual toate elementele. Deocamdată însă n-am văzut nevoia să eliminăm ceva din GDPR. În ce privește datele operaționale, astea nu le vrem scoase. Și am mai discutat această chestiune în întâlnirile avute dacă a fost o neînțelegere aici, atunci uh, trebuie să vedem de ce uh, a apărut această neînțelegere. S-a spus că nu se ține cont de directivă. Aici trebuie să mai verificăm. Uh, trebuie să ne asigurăm că directiva este avută în vedere pentru că dacă este necesar, atunci va trebui să trecem la o armonizare care vizează pe toată lumea. Sigur că domeniul de aplicare este cel mai important. Cum putem face acest lucru cel mai bine? Pe sigur că dacă avem un regim de date proprii, atunci situația e rezolvată. Noi, avem, noi suntem de părere că o armonizare trebuie să aibă loc. Și tocmai de aceea am făcut această propunere de compromis către sfârșitul textului, pentru că am, am, am spus uh, că uh, ne așteptăm din partea Comisiei la, propun, la o propunere compromis, uh, astfel încât regimurile de protecție a datelor să corespundă directivei. La articolul 72a, aici este vorba de verificarea actele, actelor legislative ale Uniunii Europene, aici am introdus o, o clauză uh, corespunzătoare. În ce privește registrele, este o propunere măruntă, aș zice eu, dar care ar putea crea, totuși, ar putea lămuri foarte multe lucruri, ar putea crea claritate. Cred că este o propunere bună și o, foarte pertinentă, deci cred că merită să mai discutăm pe această temă. În ce privește articolul 9, a, da, știu acum. La articolul 9 este vorba de accesul, liberul acces la documente. Știm că este o problemă controversată, formularea noastră a fost destul de fină. Ce a mai fost aici, certificarea? Da. Credeți că e uh, dificilă? Haideți să mai vorbim despre asta. Ok. Noi am crezut că este o completare binevenită certificarea pentru a face alinierea la GDPR. Cam atât deocamdată. Iar în ce privește regulile interne, aici uh, marja noastră de manevră este foarte limitată și deci vom rămâne la această linie dură pentru că nu avem, nu avem, nu vedem niciun fel de argument uh, în favoarea unei alternative. Cred că vom uh, putea să finalizăm negocierile rapid, astfel încât uh, să ne putem respecta angajamentele vis-a-vis -vis de calendarul de adoptare. Mulțumesc! Mulțumesc, Cornelia, mulțumesc raportorilor din umbră, președinției și comisiei. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 iulie, ora prânzului. Mulțumesc! We move now to the point six, which is... Trecem acum la punctul uh, uh, 5, spune președintele, Uh, respect pentru uh, sfera privată și protecția datelor uh, personale în comunicările electronice. Raportorul a lucrat foarte intens în ultimele săptămâni pentru finalizarea acestui raport și astăzi vom prezenta raportul lui Mariu Laurestin, care are cuvântul pentru prezentare. Thank you for... Mulțumesc, Claude. Mulțumesc și pentru șansa pe care am primit-o. Pentru că sunt foarte recunoscătoare tuturor persoanelor care au participat la acest proces foarte intens de consultări și eh, de redactare. Vreau să-i mulțumesc eh, Comisiei pentru o cooperare, cooperare foarte bună eh, grupul de lucru, uh, participanți din partea comisiei au adus contribuții foarte valoroase la uh, contribuții valoroase la discuțiile noastre. Au avut loc și uh, consultări cu multe părți vizate și trebuie să spun că și Eleni Matilda, ceilalți membri ai staffului au făcut treabă extraordinară pe acest raport. Sper că am ajuns la o înțelegere mai profundă și mai comprinzătoare a problemelor. Punctul de plecare, uh, propunerea comisiei a fost unul uh, foarte bun, dar consultările cu părțile vizate au încercat să lămurească și ultimele chestiuni rămase controversate. Um, și Între aceste aș uh, uh, menționa relația dintre GDPR și regulamentul privind sfera privată. Sigur că um, acest regulament se impune din uh, cauza schimbărilor tehnologice recente. Nici nu poate să includă toate tehnologiile, toate formele de comunicare electronică, nu poate com- cuprinde um, toate elementele de convergență în uh, mass media și mediile de socializare, comunicarea uh, între uh, roboți calculatoare și totuși este important să creăm un cadru general, generic, foarte solid. Da? Și Aici trebuie să se înscrie și regulile și regulamentele efective care vizează sfera privată. Cel mai important lucru de avut în vedere este că GDPR se bazează ca temei juridic pe articolul 8 din Convenția Drepturilor Fundamentale și regulamentul e-privacy se bazează pe articolul 7 din aceeași convenție. Deci, da, uh, știm acum uh, uh, și de unde apare problema dintre, dintre aceste două um, baze legale, protecția vesiei și a drepturilor fundamentale, pe de o parte, și protecția sferei private. Um, sigur că drepturile fundamentale includ libertatea de expresie, de conștiință, Eh, chestiuni foarte de bază, dar eh, în același timp, experiența noastră cu regimurile titulari, eh, totalitare arată că primul lucru afectat este sfera privată a persoanelor, după care apar multe alte limitări de drepturi. Ah, și cu asta ajung la punct, domeniul de aplicare. Aici, elementul principal vizează uh, elementele ce se includ sau nu se includ în comunicarea electronică, comunicarea dintre, dintre calculatoare, comunicarea mecanică uh, este inclusă sau nu. Pentru, com, pentru Comisia n-a fost foarte clar unde, unde, se, unde începe și unde se termină comunicarea dintre persoane, pentru că există mașini, există calculatoare care comunică independent uh, și factorul uman este lăsat pe din afară. Deci aici a fost nevoie mai întâi de un compromis în ce privește uh, toată uh, definirea comunicărilor, comunicației nu între mașini, ci între oameni cu ajutorul unor calculatoare, interfețe. Apoi, un element care mai rămâne puțin în discuție uh, reprezintă serviciile auxiliare de comunicație. Uh, există și aici uh, chestiuni legate de sfera privată care ar trebui, în opinia noastră, acoperite. Dacă mergem mai departe cu domeniul de aplicare, este important să nu avem în vedere doar procesul de comunicare, da? deci tranzitul de informații, deci și să ne gândim și la echipamentul terminal. Pentru că echipamentul terminal poate fi de pildă un smartphone uh, și capacitatea de stocare a unor telefoane inteligente uh, crește de la o zi la alta și sunt uh, stocate date enorm de, seturi de date enorm de mari și complicate și complexe care eh, conțin date despre viața noastră, mișcarea noastră, eh, deci elemente care țin de sfera privată a persoanei. Deci domeniul de aplicare conține nu, acoperă nu doar comunicația, informația care eh, trece de la A la B, ci și terminalele folosite în comunicare. Da? Și uh, uh o altă uh, problemă e extinderea domeniului de aplicare de la uh, persoane uh, private la uh, includerea și a persoanelor juridice. Um, sigur că nu există comunicare privată între persoane juridice, dar uh, persoane juridice pot opera cu date personale. Da? Și, în, și în cadrul unor persoane juridice există utilizator fi, final a unor elemente de comunicare care, până la urmă, sunt persoane fizice. Și de aceea am inclus și aceste persoane juridice. Codul de comunicare electronică ă, este învechit. Mai întâi, ă, mai întâi ă, comisia a făcut trimitere la acest cod. Noi am vrut ca acest cod să intre în dispozitivul textului, în corpul textului, nu numai la referințe, astfel încât să nu apară opinii contradictorii. Ce mai este important? Articolul 5 este formulat astfel încât să constituie o declarație centrală a acestui regulament, pentru că include pe lângă persoana care efectează comunicarea și terminalul de la care și la care se face comunicarea. Uh, uh, mai târziu sunt menționate și unele derogări de la această definiție. Comisia, în principiu, a, a propus ceva asemănător, dar am încercat prin uh, amendarea amendamentele noastre să uh, formulăm lucrurile mult mai clar, pentru că, că atunci când uh, intervine GDPR, Uh, sigur că există unele interese care justifică accesul la anumite date cu caracter personal. Pe de altă parte, când vorbim de drepturile fundamentale, atunci trebuie protejată sfera privată. Și tocmai de aceea credem că este important ca pe lângă comunicare să fie incluse și uh, echipamentele terminale ale comunicării. Un element de novator pe care am încercat să-l introducem este să includem eh, capacitatea utilizatorilor final de a-și proteja sfer, propria sferă privată, pentru că s-a recunoscut foarte clar că problema e, în general, că foarte mulți oameni nu înțeleg eh, cum funcționează noile tehnologii și nu își pot folosi toate opțiunile pe care le au dispoziție pentru a-și proteja Uh, sfera privată, deci sunt neglijenți din necunoștință. Și foarte frecvent, foarte frecvent, uh, furnizorii de servicii de comunicație transferă responsabilitatea privind protecția datelor personale pe umerul uh, utilizatorului final. Îi spune, ai șansă de opt-out sau opt-in și așa mai departe. Uh, dar într-o piață internă digitală există copii care au acces la tehnologii, persoane cu dizabilități, persoane care nu știu, nu, nu au competențe digitale atât de amănunțite și de aceea nu putem să ne așteptăm ca aceste persoane să poată folosi 100% uh, toate opțiunile pe care le au la dispoziție. Uh, tocmai de aceea am inclus um, instrumente de tipul do not track, um, um, unor sisteme care blochează um, tracking-ul, urmărirea traficului o chestiune pe care am considerat contencioasă în, uh, în propunerea comisiei a fost uh, uh transmiterea de copii către terți, third part copy este o problemă generală a uh, programelor care urmăresc uh, traficul de informații. Uh, și pentru a limita um, transferul informațiilor către terți, am introdus o abordare nouă care oferă uh, flexibilitate mai mare uh, utilizatorilor. Uh, susținem abordarea privacy by default și privacy by design. Ce înseamnă privacy by default este ca setările inițiale ale echipamentelor terminale să fie astfel încât să protejeze sfera privată. Furnizorii și dezvoltatorii europeni ar putea să creeze noi tehnologii care să creeze uh, avantaje competitive pentru cei care aduc soluții pentru această problemă dificilă. Uh, ne încurajează foarte mult că, uh, că există companii, am, ne-am întâlnit cu peste 100 de astfel de companii, care ne oferă noi uh, soluții pentru gestionarea activelor, pentru gestionarea datelor uh, personale la uh, platforma digitală recent organizată în Malta, am fost încântată să văd cât de multe noi soluții există. Uh, deci uh, dezvoltatorii europeni sunt în top. Acum, în legătură cu partea instituțională a problemei, deci monitorizare, control și așa mai departe, uh, partea instituțională este acum aliniată cerințelor și exigențelor de protecția datelor și uh, de altfel și în considerente am abordat multe chestiuni comprimate și vă dau un singur exemplu. Uh, cum să protejăm copiii. Am încercat să găsim soluții și încă suntem în căutarea unor soluții, dar uh, trebuie avut în vedere foarte multe detalii și sperăm că uh, Bordul pentru Protecția Datelor ne va oferi o orientare nouă și în același timp și furnizorilor. Credem că e foarte important să fim consecvenți între uh, Uh, în, în a păstra echilibrul dintre uh, regulamentul privind date, protecția datelor și cel privind uh, protecția sferei private. Ieri, doamna Gabriel, care a răspuns întrebărilor noastre, a subliniat și ea importanța acestui fapt, adică e-privacy și GDPR trebuie să trebuie să se manifeste consecvent și nu trebuie să creeze uh, confuzie în rândul utilizatorilor. Am avut un calendar de lucru foarte strâns și vreau să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru disponibilitatea de a, de a lucra uh, astfel încât până la uh, toamnă să fim gata deci uh, vrem să lucrăm în uh, vacanța de vară uh, pe amenamente, deci termenul de punere a amenamentelor a fost inițiat, inițial propus pentru 5 iulie, acum este propus pentru 10 iulie, ora 15. Deci vă rog, trimiteți-ne amendamentele pentru ca să le putem finaliza și discuta până la sfârșitul verii. Mulțumesc! Mulțumim! ne-ai prezentat lucrurile de parcă ar fost pentru prima dată, cu mult entuziasm. Vom vota la ora 12, din păcate. Știu că foarte mulți raporturi numără vor să intervină, însă vă rog să o faceți pe scurt. Voi citi lista vorbitorilor și mai adaug pe cineva dacă dorește. Raportor din umbră. Bolton, Mrs. Intervelt, Mrs. Ernst, Mr. Albrecht and Mr. Voss additionally. Is there anyone else that wants to take the floor? Mai dorește altcineva să intervină în această dezbatere? Dacă nu, atunci permiteți-mi să închid lista și avem timp până la 12. Domnul Boni din partea PP. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să îi mulțumesc uh, doamnei raportor, pe Mariu, pentru prezentarea raportului și și pentru cooperarea foarte bună pe parcursul pregătirilor proiectului de raport. Mariu a organizat niște mese rotunde cu reprezentanți din grupurile de interes. Cred că a fost foarte bine pentru fiecare dintre noi. Am putut astfel să acumulăm cunoștințe aprofundate despre situație și să înțelegem despre ce vorbim. Înțeleg care e obiectivul acestui regulament și anume să fie crescută confidențialitatea și securitatea comunicațiilor. Sunt de acord cu ceea ce a spus Mariu și anume baza e legată nu așa de mult de date încât e de viața privată și toate felurile în care își găsește exprimarea această viață, viață privată. Înțeleg că trebuie să fie actualizate regulile, ținând cont de noile evoluții tehnologice, însă cred că nu trebuie să uităm niște celălalt obiectiv și anume fluxul liber de date. Un flux liber de date nu înseamnă doar date personale, confidențialitate. Cred că trebuie să ne amintim întregul context. Sunt de acord cu faptul că această propunere își dorește să garanteze confidențialitatea comunicărilor, așa că eu cred că ar trebui să fie extins domeniul de aplicare spre toți actorii care oferă servicii electronice și de telecomunicații. Chestiunea nu e doar ce trebuie să se acopere, pentru că acest fapt cred că este clar pentru fiecare dintre noi, ci cum trebuie să fie acoperite toate acestea, să ne gândim la niște soluții. Uh, echilibrate. În amendamente eu voi încerca să consolidez excepțiile pentru securitatea propunerii. Cred că e important pentru securitatea tuturor, siguranța tuturor uh, utilizatorilor. Cred de asemenea că ar trebui să ne asigurăm că soluția noastră Mergem uh, merge mână în mână cu codul pentru comunicații electronice. Mulțumesc, Mariu, pentru deschidere la alinierea definiției. Uh, în cod. Deci, muncim asupra acestui cod și cred că totul ar trebui să fie foarte clar. Și de asemenea, cred că ar trebui să depunem eforturi și în ce privește alinierea cu GDPR, astfel încât să nu creăm niciun fel de contradicții. Ai menționat toate acestea în raportul tău de aviz. Uh, niște soluții diferențiate pentru situația de la aparat la aparat. Am anumite îngrijorări legate de această comunicare de la aparat la aparat. Nu există soluții legislative în propunerea Comisiei în acest sens. Așa că e doar în stadiul de idee totul acum. Mă întreb dacă cumva nu e prea devreme să descriu acest fenomen, însă mă voi uh, gândi la toate soluțiile care au fost propuse. Cred că ar trebui să ne asigurăm că soluțiile pe care le vom pune în aplicare vor fi neutre din punct de vedere tehnologic și ar trebui să se țină cont de ele întreaga propunere. Vă voi da un exemplu. Rolul pe care îl au uh, browserele și cuchiurile. Cu toții știm că nu toate cuchiurile sunt rău intenționate. Cred că e mult mai bine să ne axăm pe obiectivul lor. Ce formă au acestea? Trebuie să ne asigurăm că utilizatorul final e informat în legătură cu ceea ce se întâmplă cu datele sale și că poate să ia o decizie informată. Pe de altă parte, cred că ar trebui să încercăm să introducem stimulente pentru companii, companii astfel încât să aibă produse care țin cont de sfera privată și soluții. Echilibrul între trebuie să se atingă între o persoană bine informată și pe de altă parte companii care să dea dovadă de mult mai mult angajament în ceea ce privește soluții tehnologice pentru acest proces cu privire la confidențialitate și garantarea acestea voi, mă voi gândi și la posibilități de inovare, mai ales în ceea ce privește big data și soluții care să fie bune pentru confidențialitate, dar care să nu oprească inovarea. Cred că putem să fim mai flexibili în anumite domenii, să permitem inovarea, să extindem pe posibilitățile pentru procesarea suplimentară a datelor, dar introducând în același timp garanții necesare și stricte. Pe de altă parte, analizez articolul 11 din această propunere propunere în care se discută despre restricții. Vreau să mă asigur că nu mergem mai departe de uh, hotărârea luată de Curtea de Justiție. Aceasta trebuie să fie respectată și am anumite îngrijorări cu privire la flexibilitatea redundantă pentru statele membre în ceea ce privește modificarea în acest regulament. A modificat ceva ce ar merge împotriva protecției datelor nu împotriva protecției datelor, ci împotriva confidențialității transmiterii datelor. Mă gândesc și la punerea în aplicare acestui regulament de intrare în vigoare și totul fără o perioadă de tranziție, astfel încât toți actorii să aibă timp să se ajusteze la noua situație. Există cereri de introducere a unor noi soluții tehnice. Cred că ar trebui să dăm dovadă de atenție, să fim precauți și să vedem încă o dată cum ar trebui să arate timpul în realitate. Nu înseamnă că vreau să am, am în această muncă, pentru că eu cred că trebuie să facem ceea ce trebuie să facem, însă trebuie să ne gândim și bine și la cum se va pune în aplicare. Analizez propunerea în detaliu și sunt convins că vom avea o cooperare foarte bună, cum s-a întâmplat și până acum cu doamna raportor, cu toți raportorii din umbră și vă mulțumesc foarte mult, așteptăm data de 10 iulie. Mulțumim, domnule Boni. Acum, din partea ECR, domnul Dalton. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută și deschiderea de care a dat de de la începutul procesului, însă trebuie să fiu sincer, am mari îngrijorări legate de toate acestea, mai ales de propunerea comisiei. Și acum, văzând proiectul de raport, sunt și mai îngrijorat, trebuie să fiu sincer, situația va fi și mai proastă pentru oameni, pentru mediul de afaceri, pentru consumatori mai ales. În primul rând, calendarul. Nu cred că e un calendar foarte bun, cel pe care care l-am uh, propus. Tocmai am căzut de acord în ceea ce privește GDPR, Regulamentul General de Protecție a Datelor, nici măcar nu e în vigoare încă. Eu cred că ar trebui să așteptăm și să vedem cum se dezvoltă regulamentul GDPR, ce fel de probleme vor exista și apoi putem să actualizăm totul prin acest uh, regulament. Am spus acest lucru la Inter, domnul Albrecht mi-a spus că uh, nu știu, um, că par să nu știu că există un regulament, dar știu că există. Acesta trebuie să fie abrogat astfel încât să mergem înainte cu cel nou. Avem protecția vieții private existentă așa cum e acum. Haideți să așteptăm să vedem care sunt problemele legate de GDPR și punerea sa în aplicare și apoi vedem ce facem cu acest regulament. Eu cred că aceasta fi o abordare bună pentru mai bună legislație. Cu toate acestea, avem propunerea din partea Comisiei și înțeleg că trebuie să muncim asupra ei. Și noi actualizăm în același timp um, domeniul de aplicare în ceea ce privește comunicările. E un proces paralel. Trebuie să ne asigurăm că ne aliniem și cu acesta, pentru că dacă dacă nu, vom avea mari probleme, mai ales în ceea ce privește definițiile. Eu cred că definițiile trebuie să fie aliniate cu codul. Asta dacă ne dorim ca mediul de afaceri și consumatorii să aibă o consistență juridică în acest domeniu. În ceea ce privește stimulentele, cred că trebuie să se țină cont și de acestea, dar tratamentul trebuie să fie unul echilibrat. Abordarea noastră în ceea ce privește procesarea. Uh, eu mă opun la abordarea de până acum. De ce? Pentru că, din nou, vorbim de un document diferit de deci GDPR, pe care tocmai l-am aprobat, dar nu a intrat în vigoare. Și atunci, întrebarea mea, ce e în regulă cu acest regulament? Am căzut de acord asupra lui, toată lumea credea că e o propunere bună până de puțin timp și acum ne delimităm de el și ne delimităm și de Cartea Drepturilor Fundamentale. Mi se pare foarte bizar, pentru că în articolul 8 din Cartea Drepturilor Fundamentale se spune foarte clar că toată lumea are dreptul să să fie protejate datele cu caracter personal și acestea trebuie să fie protejate și pe baza consimțământului persoanei implicate sau pe orice altă bază legislativă. Așa că întrebarea mea este de ce ne îndepărtăm de Carta Drepturilor Fundamentale aici? mai ales când nu se poate justifica acest fapt și nu e un fapt practic. Când vorbim de protecția vieții private, eu nu înțeleg ce înseamnă această um, comunicare de la aparat la aparat, mai ales în context B2B, ce are de-a face cu viața privată. Uh, Mie mi se pare nebunesc. A cui e viață privată a protejăm a unui aparat de undeva? E nebunesc. În ceea ce privește consimțământul și cu ochiurile. Și eu sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă acum. Cred că browserul e alegerea consumatorului și se ia putere de pe platforme, se dă browserelor, eu nu cred că e o alegere foarte bună. Și apoi cererea consimțământului și apoi reconsimțământul tot la șase luni va duce la oboseală în ceea ce privește consimțământul. Și până la urmă utilizatorii vor semna tot. Și dacă nu, rezultatul va fi acele platforme trădate, ceea ce ar strica modelul internetului de acum. Modelul internetului de acum se bazează pe publicitate, de aceea majoritatea internetului e gratuită. Internetul care nu e gratuit, unde plătești, aceste plăți sunt subvenționate din uh, publicitate țintită. Așa că rezultatul final ar fi că am avea puțină publicitate gratuită și publicitatea care rămâne va fi mult, mult mai scumpă. Dacă vă doriți, da, puteți, dacă sunteți bogat, da, puteți să faceți așa ceva, dar un tânăr cu un uh, venit mediu nu își poate permite așa ceva. Și eu sunt de partea celor cu venituri uh, nici aici. Nu vreau să fiu de partea celor care vor putea plăti pentru că prețurile vor crește. Eu cred că e ridicol. În plus, să fie foarte clar faptul că deja consumatorii pot să aleagă ceea ce fac. Dacă știi ce e un cookie, știi cum să-l ștești din calculatorul tău. Dacă nu știi ce e, atunci oricum mergi mai departe cu el, activa, pentru că nu știi ce face. Toate aceste măsuri sunt disponibile. Există pe orice calculator, poți să uh, îți acoperi singurul urmele. Este foarte clar. Și cred că oamenii trebuie să înțeleagă odată cum uh, funcționează inter- internetul înainte să râde de alții și să-și facă comentariile. Sunt de acord mai ales cu excepțiile pentru securitate despre care vorbea domnul Boni, cred că sunt bune, va trebui să le analizăm și cred că ar trebui să ne gândim și la alte opțiuni bazate pe piață în ceea ce privește viața privată. Să fim uh, sinceri, e o legislație uriașă, afectează tot, o, fiecare industrie, fiecare persoană, de aceea trebuie să o facem așa cum trebuie. Eu am ridicat o serie de îngrijorări, vreau să le văd abordate și aștept să colaborez îndeaproape cu raportele din umbră, cu doamna raport raportor, astfel încât să încercăm să ajungem la un acord bun. Însă există mare îngrijorare aici și cred că trebuie să le recunoaștem. Mulțumesc, dar în afară de toate acestea vă place. Bine. Nu vă diluez argumentele în niciun fel, însă aveam nevoie de această confirmare. Acum toată lumea v-a ascultat cu mare atenție. Sofie Entveld, vă rog, raportor din umbră din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să economisez mult timp și să spun foarte pe scurt tot ce a spus colegul meu, însă opusul la tot ceea ce a spus, dar nu. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru că s-a asigurat că voi avea ceva de făcut peste vară, pentru că dacă nu m-aș fi plictisit, bineînțeles. Nu, acum vorbind serios, mulțumesc, cred că e o propunere foarte bună Cred că e bine gândită, v-ați pregătit foarte bine, ați avut o abordare foarte deschisă și inclusiv ați ascultat toate părțile implicate și ați încercat să veniți cu o propunere care să vină în întâmpinarea majorității îngrijorărilor. Un lucru care aș fi putut să fiu de acord în cele spuse de domnul Dalton e când a spus că e afectat pe fiecare persoană. Da, exact, acesta este punctul principal. Oamenii sunt punctul principal, oamenii care trebuie să fie protejați. Eu sunt în dezacord fundamental cu această declarație care devine puțin uh, stătută, ca un districat, când spunem va fi omorât mediul de afaceri, internetul. Auzim astea de foarte mulți ani, internetul în continuare continuare trăiește mediul de afaceri la fel și se descurcă foarte bine. Și dacă există un obstacol în legislație care, da, noi legiferăm ca să-i protejăm pe oameni, nu ne aflăm în junglă, avem legislație care să-i protejeze pe oameni, ei bine, mediul de afaceri a fost foarte creativ în a găsi căi, căi prin care să facă față schimbărilor. Și asta și încercăm să facem. Nu voi intra în toate detaliile tehnice, pentru că e un lucru foarte politic. Majoritatea cetățenilor noștri au îngrijorări legate de acest fapt, pentru că le place să utilizeze internetul, serviciile, le place să comunice, însă vor în același timp să se asigure că comunicările lor sunt private și sunt protejate. E un drept fundamental. Domnul Dalton spunea că mergem prea repede și că ar trebui să așteptăm. E bine, internetul nu așteaptă. Când am făcut revizuirea directivei e-privacy, cred că nici măcar nu exista încă iPhone-ul pe piață. Doar ca să vedeți cam cât de repede se dezvoltă lucrurile. Așa că cred că totul vine foarte la timp acum. Un ultim comentariu. Sunt de acord și salut comentariile făcute de domnul Boni și, și eu lucrez la propunerea doamnei Loristin la Uh, articolul 11. Nu văd de ce ar trebui să existe o schimbare la ceea ce era inițial articolul 15. Nu există nicio justificare. E în afara domeniului de aplicare al revizuirii care are de-a face cu dezvoltările tehnologice. Așa că nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să extindem și mai mult un, uh, o posibilitate deja destul de extinsă pentru statele membre de a face supraveghere în viață, fă, în, supraveghere în masă, fără uh, un obiectiv bine definit, pentru că acest obiectiv nu e bine definit și sunt de acord cu domnul Boni și anume că nu ar trebui să trecem de jurisprudența curții de la Luxemburg. Așa că aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră, vom depune amendamente, acestea vor merge în direcția consolidării continuate a propunerii dumneavoastră, cu care suntem de acord, suntem de acord cu direcția pe care ați ales-o. Vă mulțumesc din partea GUE, doamna Ernst, are cuvântul. Da, am ascultat contribuțiile de până acum. Cred că trebuie să spunem că vorbim de un instrument care ține de credibilitate în ceea ce privește viața privată și consolidarea acestora. E un uh, instrument foarte important, cel cu care avem de-a face acum. Și eu mă bucur că doamna raportor a făcut o propunere atât de bună. Un, acest proiect de raport, după părerea mea, este unul bun și s-a lucrat foarte bine aici. Suntem de părere că în ceea ce privește alinierea cu GDPR și regulamentul privind viața privată, da, acesta este un punct important la care trebuie să fim foarte atenți și să menținem același raționament în propuneri. Pe două articole mai am ceva de spus. Articolul 8, în ceea ce privește datele din dispozitivele terminale, e important să fie foarte clar faptul că utilizatorul nu poate, utilizatorul nu poate să fie interzis accesul la un serviciu dacă nu vrea să fie de acord cu prelucrarea datelor care nu e necesară. Acest lucru cred că ar trebui să fie clar și să fie formulat astfel. Am cerut același lucru și în cadrul GDPR. Și ar fi bine să o facem și aici. Apoi și în ceea ce privește consimțământul utilizatorului cu privire la utilizarea datelor și ce apare în contract și aici lucrurile trebuie să fie clarificate. Poate nu e atât de ușor de înțeles, însă cred că trebuie, atunci când aprofundăm lucrurile, ne dăm seama că e un punct foarte important. Apoi ștergerea articolului 8.2b în ceea ce privește utilizatorii soluția propusă de doamna raportor și la amendamentele 89-90. Aici trebuie să ne mai gândim. Poate vom veni cu o proprie propunere în acest sens. La articolul 11, aici nu putem da dovadă de mult entuziasm, nu va fi nimeni prea uh, uh, prea surprins clauza care este propusă acolo. E bine că în articolul 11 se intră mai adânc în această problematică, e un lucru important. Același lucru este valabil și pentru articolul 32 preluat din GDPR. Sprijinim acest fapt, însă trebuie să ne gândim care va fi rezultatul final dacă articolele sunt modificate așa cum a propus doamna raportor. Atunci, Va, s-ar putea să avem 27-28 de legislații diferite în ceea ce privește stocarea datelor. Așa că trebuie să ne gândim încă din nou la legislația statelor membre care apare în articolul 11. Cred că ar trebui lăsată la o parte și să fie valabil doar competența UE. Acestea ar fi puncte importante pentru noi. Neutralitatea din punct de vedere tehnic menționată de domnul Boni, da, ea trebuie să existe. Apoi, să fie totul ușor de utilizat de consumatori și noi subliniem acest fapt. Și poate cam atât. Încă o dată mulțumesc doamnei raportor. Mulțumim și acum din partea verzilor domnul Albrecht. Mulțumesc. În primul rând și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru muncă și, bineînțeles, cu toții știm că acest calendar este unul ambițios. E de înțeles faptul că trebuie să începem cu amendamentele în curând. Mă bucur că avem puțin timp până în 10 iulie acum. Cred că vom reuși să ne încadrăm în acest interval. Și aștept cu nerăbdare și negocierile cu doamna raportor și raportorii din umbră una sau două observații generale. De la început, cred că e foarte important să înțelegem din nou faptul că vorbim de lex specialist, dispoziții pentru GDPR. Trebuie să fie clarificat și faptul că GDPR se pune în aplicare în majoritatea caz cazurilor și doar atunci când există o dispoziție substanțial uh, specifică în regulamentul e-privacy, atunci uh, trebuie să fie ceva mai special și în aceste dispoziții, așa cum apare în textul GDPR și cum apare și aici. Totuși, cred că ar fi foarte important să obținem mai multe clarificări în regulament cu privire la chestiunea care ține de următorul fapt. Când este specificat GDPR și când trebuie să facem o trimitere spre GDPR, de fiecare dată când trebuie să se aplice sau în general se aplică, așa cred eu că stau lucrurile, dar atunci nu ar trebui să facem o trimitere înapoi tot timpul. Cred că de aici e ceva cu ce toată lumea are probleme să înțeleagă și anume care e relația exactă din punct de vedere juridic. Impresia mea e că ar fi bine ca încă de la început, dintr-un stadiu incipient sau chiar acum, să cerem serviciilor juridice niște clarificări în legătură cu această lex specialis, relația între GDPR și e-privacy. Regulamentul acela. Să vedem cum putem aborda totul în și în propunerea comisiei, pentru că eu am impresia că propunerea comisiei nu este 100% rațională în ceea ce privește modul în care trebuie să fie abordate toate acestea. De aceea, după părerea mea, cred că ar trebui să îi ascultăm pe experți, să vedem cum să abordăm acest fapt. Apoi, un alt punct pe care l-am menționat și la primul nostru schimb de opinii, eu cred că din punct de vedere politic trebuie să fie clar și în comunicările cu exteriorul că nu diluăm drepturile existente ale cetățenilor europeni și consumatorilor privind protecția lor pe internet. Cred că e foarte important. Vedem tot mai mulți oameni care sunt urmăriți pe internet, nu doar pe internet, ci și atunci când folosesc aplicații, când își folosesc telefoanele, când vor folosi pe viitor internetul lucrurilor, mașinile lor îi vor urmări, poate chiar și hainele de pe ei îi vor urmări, magazinele prin care vor trece, toate acestea îi vor urmări, ușile magazinului, orice a exista tot mai multe urmărire, tracking și nu cred că putem justifica în fața alegătorilor noștri că într-o asemenea situație noi diluăm dispozițiile existente și anume directiva privind viața privată, e-privacy și bineînțeles și regulamentul GDPR, regulamentul general de protecție a datelor. Cred că toate acestea ar trebui să fie mai mult sau mai puțin clare. În rest, uh, Totul depinde de cum vom reuși să găsim calea cea mai bună de a asigura aceste drepturi, cum vom ajunge la calea cea mai bună prin care să le putem obliga, obliga pe companii să ceară anumite garanții de siguranță și putem discuta despre cum se poate face cu consimțământ, cum se dă consimțământul. E cel mai bine să existe setări în browser pentru așa ceva, să e o mai bună altă abordare. Eu cred că e o, totuși o abordare mai bună decât cea pe care o avem în acel moment și anume anume cu acele cookie banners. Dacă cineva are o alternativă mai bună, haideți să discutăm despre ea, însă aceasta este abordarea pe care aș dori eu să o avem împreună și anume să căutăm soluția cea mai bună. Și acum, în final, încă o observație în ceea ce privește acea măsurare a audienței. Nu prea mă mulțumește proiectul de raport, pentru că Cred că am putea să mergem și mai mult în direcția consimțământului în acest domeniu. Ar trebui să ne gândim în felul următor. Dacă totul s-ar întâmpla în um, lumea din analog, de exemplu, eu intru într-un magazin, în lumea reală, intru în magazin, îl cunosc pe uh, vânzător și probabil acesta adună informații despre mine pentru că vede că mă tot întorc în magazin, poate să-mi ofere produse mai bune în viitor, poate să mă targeteze mai bine. Cred că e bine și intru în această relație cu vânzătorul de îndată ce intru în acel magazin, pentru că știu în ce magazin intru, altfel nu ar trebui să o fac. Dar dacă există încă 40 de oameni în acel magazin, eu mă aștept ca acești 40 de oameni să fie clienți și nu să fie unii care mă urmăresc pe mine, mă supraveghează de fiecare dată când merg la următorul magazin. Însă asta e ceea ce se întâmplă pe internet. Există mulți oameni în acel magazin. Când intru pe o pagină de internet, sunt mulți alții acolo pe care nu-i văd, nu-i cunosc, nu i-am mai văzut niciodată și aceștia nu mă urmăresc în acest magazin în care sunt, ci în următorul, în casa mea, mă urmăresc prin, cu mașina mea și așa mai departe. Cred că despre toate acestea trebuie să discutăm dacă într-adevăr ne dorim să avem așa ceva sau să avem o dispoziție generală, măcar să mă întrebe cineva odată când au loc aceste lucruri. Tehnologia trebuie să urmeze standardele dezvoltate în societate și tot ceea ce există în lumea reală, pentru că dacă nu pierdem valorile pe care le avem deja. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră. Mulțumim și în final din partea membrilor domnul Vos, din partea jurii. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Mulțumesc. Pe de o parte, întreb ce dorim de fapt. Dorim să creăm o piață unică digitală și să promovăm fluxul de date și propriile IMM-uri, dacă s-ar mai putea cumva în același timp. În uh, contrapartidă, sigur, drepturile noastre fundamentale, articolele 7 și 8. Dar ce facem de fapt tocmai în această comisie. Începem cu această propunere, dar uh, concluzionăm că totul e periculos, totul e bazat pe date, foarte personal, periculos pentru drepturile cetățenilor. Și mă tem că nu reușim să găsim un echilibru prea bun. E ca la Consiliul uh, religios iranian care uită că lumea din jurul lor se schimbă. Și aici cred că ar trebui să vedem dacă nu găsim un echilibru mai bun față de ceea ce avem. Propunerea comisiei deja era prea slabă, după părerea mea. Nu mai ține cont de faptul că avem un GDPR care reprezintă baza întregului uh, proces și lucrurile, iată, continuă în același sens. Și e bine că raportul colegei Laurestin măcar nu mai insistă pe ceea ce se face acolo, ci că pe partea de GDPR se extinde un pic, se completează, dar nu <clears throat> într-un mod consecvent, așa cum ne-am dorit. Nu pot să înțeleg de ce avem nevoie de lex specialis. De ce nu putem spune că regulamentul de bază reprezintă baza întregului exercițiu și în plus avem niște reguli care țin de caracterul privat al comunicației sau caracterul secret. Mergem mai departe și nu e clar, no, da, nu folosim, uh, nu, nu ajutăm certitudine juridice de ce nu aceleași date, de ce nu intră sub același drept? Ne prefacem că metadatele sunt o categorie nouă de date. E greșit. Sunt pur și simplu date cu caracter personal care trebuie să se supună acestui uh, regulament și deci poate au nevoie de cerințe speciale. Și atunci ne concentrăm în mod greșit, exact invers decât am dorit să atingem asta. Faptul că ne concentrăm pe acest acord e greșit, e un mijloc greșit și ar trebui să vedem măcar ca minim eliminarea lex specialis și să găsim un text de bază ca să evităm neclarități. Nu văd ce ar fi greșit în acest sens. Nu înțeleg de ce în amendamentul 13 spunem e nevoie de un acord, dar și pentru continuarea prelucrării avem nevoie de uh, acceptul dat. Dau dreptate colegului, nu se diferenția sau uh, fiecare individ nu va vedea lucrurile atât de diferențiat. <clears throat> se lumea s-a săturat să tot uh, accepte, să accepte și la un moment dat va accepta totul fără a mai critica. De ce soluția e nesatisfăcătoare, nu înțeleg acest punct și cred că trebuie să încercăm să găsim și alte soluții. Există o serie întreagă de lucruri care se pot face. Dar de ce procedăm aici atât de restrictiv, eu nu reușesc să înțeleg. Cât privește cookie-urile, sunt de acord uh, că sunt permise mai multe acum, dar în același timp amendamentul 23 și 83 mergem dincolo de GDPR și doream să întreb dacă amendamentul 83 vrea să spună că acești, aceste cookie-uri sunt permise. Articolul 10 Apoi articolul 8 nu înțeleg cum va fi posibilă ștergerea. Apoi linii orientative. Amendamentele de la 119 la 121 Avem multă birocrație peste tot. E foarte multă birocrație și ne întrebăm dacă chiar așa trebuie să stea lucrurile. Dacă mă uit la 110, trebuie să fie posibilă o contradicție aici. Dacă permiteți să mai spun un lucru sau două, dacă includem și comunicarea între mașini, nu știu cum uh, ce facem cu eh, deocamdată se permite doar uh, comunicarea cu oameni și nu între mașini și sistemul nostru nu e pregătit și trebuie să clarificăm asta. În articolul 4 din propunere avem o trimitere către codul de comunicații. Eu cred că nici propunerea e-privacy nu poate fi aplicată înaintea codului de comunicații oricât îmi place ideea ca totul să se aplice în același timp, eu cred că asta nu va funcționa și din acest aspect juridic și din uh, cauza faptului că companiile vor avea nevoie de mult mai mult timp pentru a implementa asta. Mulțumesc, președintele. Colegi, dragi colegi, toată lumea dorește să facă o contribuție substanțială și de aceea nu i-am uh, mai întrerupt. Avem doar 5 minute pentru comisie. La 12 trebuie să începem voturile. Deci dau comisiei doar 5 minute și apoi mare Lewis are 5 minute pentru că sunt multe lucruri de discutat și rog colegii cu voturile să aibă răbdare. Deci comisia acum și apoi Mario. Da, mulțumesc. Apreciem ceea ce se ce s-a făcut și prezența tuturor aici, comentariile pe care le-am primit, toate acestea ne ajută să vă ajutăm. Mă voi referi direct la câteva lucruri spuse și voi încerca să clarific motivele pentru care Comisia a venit cu această propunere. Întâi, în ceea ce privește definițiile, m-am bucurat să aud această clarificare din partea doamnei raportor Laurustin. Într- și noi am avut această idee să vedem ce se va conveni în contextul unui proces legislativ, astfel încât să avem coerență, pentru că vorbim de comunicații totuși. Un punct care tot revine în discuții se referă la acest domeniu de aplicare între GDPR și e-privacy. Și oricâtă nevoie avem de claritate, cum spunea și domnul Albrecht, este claritate între diferitele domenii de aplicare, pentru că și aici vorbim din nou de confidențialitatea comunicațiilor. Sunt diferite puncte menționate aici, de exemplu la companii, de ce ne referim și la persoane juridice și la comunicarea între uh, mașini, între aparate. Diferența față de GDPR este ce se întâmplă în timpul transmisiunii, confidențialitatea tuturor comunicațiilor. Dacă nu ne referim și la persoanele juridice, când o mică companie comunică cu alta, nu vom acoperi această situație, pentru că nu e acoperită în GDPR. E o măsură importantă orientată către piață. Deci trebuie să fim precauți, să nu eliminăm ceva din domeniul de aplicare care de fapt promovează partea lumii business. De multe ori vorbim de aparate, de echipamente ca și când ar fi de sine stătătoare, dar aceste date sunt introduse de cineva domeniul sănătății, de exemplu, se vede din nou că partea de transmisiune, de confidențialitate nu ar fi acoperită de GDPR și asta încercăm să rezolvăm aici. Ar fi o comunicare între uh, mașini. Iar cât privește browserul, am spus să nu impunem ceva de la sine. Uh, dăm posibilitatea consumatorului să decidă. Domnul Boni a arătat ce modele putem avea pe piață, care, ce fac uh, tehnologiile, cum uh, împuternicim utilizatorul final. De la ideea aceasta plecăm. Apoi, cum spusese și domnul Dalton, în domeniul legislației consumatorilor ești, suntem uh, obligați să reamintim termeni importanți și Marile platforme au trebuit să facă tocmai aceasta. N-ar fi interesant dacă legislația consumatorilor ar fi mai stringentă decât cea de eh, sfera privată? De aceea, iată, propunerea s-a îndreptat în acest sens. Trebuie să și promovăm mai multă transparență. Cât privește setările browserului, sunt ehm, de acord. Vă aduc aminte că ieri tocmai v-am văzut publicat de Eurostat un raport foarte interesat și am văzut și cum stăm cu refolosirea datelor și din asta ne-a arătat că 50% dintre utilizatorii din UE nu permit folosirea datelor personale pentru publicitate și 40% dintre utilizatori limitează accesul la profil sau conținut pentru site-uri de, eh, pentru rețele sociale. Deci vedem și dorința utilizatorilor finali ca aceste comunicații ale lor să rămână să rămână confidențiale și asta corespunde, cred, părerii, propunerii noastre. Dar cât privește calendarul, credem calendarul Parlamentului merge foarte bine, se potrivește cu această propunere și corespunde și regulamentului. Mulțumim și încă o dată îmi pare rău că nu v-am, dat, nu v-am putut da mai mult timp, dar e important, fiind un dosar foarte important. Dragi colegi, vă cer încă un pic de răbdare. Doamna raportor, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc celor din umbră, domnului Fos, Comisiei pentru dezbatere. Mulțumesc și dacă aveți propuneri concrete, ne putem adresa și serviciului juridic imediat care să facă clarificări cu privire la GDPR și e-privacy. E important să avem asta în toamnă când ne vom întoarce. În ceea ce privește problemele concrete, așa cum au fost exprimate de raportorii din umbră, cred că avem o dezbatere da, detaliată pe toate aceste elemente. N-aș dori decât să subliniez ceea ce era evident cât privește abordarea domnului Dalton. Vedem diferențe politice în a înțelege spațiul privat al unei persoane și îmi pare rău să spun că îl afectează și pe domnul Foss, nu cred că în această comisie trebuie să spunem business first și abia apoi drepturile fundamentale. Nu, nu e abordarea comisiei noastre. Aștept deci cu interes uh, continuarea acestei activități intense. Mă bucur că sunteți de acord cu calendarul și nu în ultimul rând mulțumesc centrului IDPS, serviciilor cu care am fost într-o legătură constantă, doar că am uitat să o spun la început. Fără acest contact uh, constant, lucrurile nu ar fi mers de bine. Mulțumesc, președintele. Îți mulțumim și ție pentru munca depusă și raportorilor pentru munca lor. Deci un calendar foarte restrâns, termen limită 10 iulie și votul la Libe în octombrie. Mulțumesc. Trecem la vot într-un minut lăsăm oamenii să ia loc. Mulțumesc! Colleagues, take your seats. We'll begin. Vă rog să luați loc, începem imediat ce sunteți gata. Vă rog să aveți cartelele de vot pregătite. Ah, she was to take the piece of would like to take the floor shortly, the rapporteur. Okay. Okay, is everyone in place? Um, so we begin. Dacă toată lumea a luat loc, trecem la punctul 7. Condițiile și sistemele din uh, penitenciare. Doamna Bergeron, doriți să luați cuvântul? Pe scurt, vă rog. Euh, bonjour, mes chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Sunt încântată că votăm acest text astăzi, mă bucur și pot să vă spun că e un text comun pentru că raportorii din umbră sunt cei care m-au, m-au uh, sprijinit, mi-au dus un sprijin important, atât tehnic cât și moral și le mulțumesc pentru redactarea acestui text. Mai mulți dintre Dumneavoastră mi-ați semnalat o problemă de traducere. În traducerea finală, pentru textul care va fi votat în plenieră, în sesiunea plenară, va fi un text foarte corect din punct de vedere juridic. Doamna Chinici se gândea la cuvântul regim, care nu înseamnă același lucru în franceză italiană, câteodată diferă puțin traducerile și un domn ceh care își făcea grijă în legătură cu traducerea unui cuvânt și eu sunt uh, jurist și m-a preocupat și pe mine acest fapt. Am auzit uh, drepturi de autor tradus prin copyright, copyright e exact opusul drepturilor de autor. Am ascultat toate îngrijorările eurodeputaților care își doresc exprimări foarte clare, cu un sens juridic foarte clar. Vă mulțumesc și să avem un vot bun. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc. Ați mai permis astfel încât trei membri să ia loc, ceea ce e foarte bine. Să începem cu compromisul nou. Deschidem votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 22. Deschidem votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 19A. Deschidem votul. Doisprezece, scuze, corectează președintele. Compromisul 12, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 19A, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 7A, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 104, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 15. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 110. Deschidem votul. Închidem votul. 110. Votul rămâne deschis. Se adoptă 111. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 112. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 10. Deschidem votul. Închidem votul. O intervenție din sală. Mi-am uh, uitat cartela, pot vota manual? Da, sigur că da. Da, foarte bine. Vă rog să ne faceți un semn, ca de obicei, pentru da și nu. Mulțumesc. Bine, continuăm. Unde eram la 19? Compromisul 19, votul deschis. Votul s-a închis, s-a adoptat. 1, 2, 6, votul deschis. S-a închis, Respins. 1, 2, 7. Deschidem votul. Închis. Respins. Compromisul 16. Închis votul. Se adoptă. Amendamentul 130. Deschidem votul. Închidem votul respins. 1, 3, 3. Deschidem votul. Închidem votul respins. Compromisul 13A. Deschidem. Închidem votul. Se adoptă. 149. Deschidem votul. Închidem botul. Se adoptă. 150, să deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 13, deschidem votul. Închidem votul, se adoptă. Compromisul 14, deschidem. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 155, deschidem votul. Închidem. Se adoptă 156, deschidem. Închidem votul. Se adoptă 157. Închidem. Se respinge. 158. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 159. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 173. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 11. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendment 182. 82. Vot deschis. închis, adoptat. 186 deschis, închis, respins. 187 vot deschis, închis, respins. Amendamentul 201 Vot deschis. Închis. Respins. Compromisul 17. Deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 220. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 18. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 20. Votul deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 247. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 21. Vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 265 pe vot deschis. Și închis. Adoptat. Amendamentul 265 pentru. Vot închis. Respins. 267 pentru. Vă deschis. Închis. Adoptat. 268. Vă deschis. Închis. Respins. Amendamentul 269. Vă deschis. Închis. Adoptat. 270 vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 272. Vot deschis. Închis. Respins. Amendamentul 281 pentru. Vot deschis. Închis. Adoptat. 283. Vot deschis. Închis. Adoptat. Și acum referințele în bloc, cu excepția celor cu numărul 9, 10 și 19. Deci votul în bloc mai întâi și apoi voturile separate. Votul în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptate. Amendamentul 9. Am deschis votul. Vot închis. Adoptat. Amendament. Oh, respins, Îmi cer scuze președintele. Amendamentul 10, vot deschis. Închis. Respins. Amendamentul 19, votul deschis acum. Închis. Tot respins. Și asta. Trecem la considerente 20, vot deschis. Închis. Respins. Compromisul 1. Vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 27. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 2. Vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 34 vot deschis. Închis. Adaptat. Amendamentul 36, vot deschis. Închis. Respins. 37, vot deschis. Închis. Adaptat. Compromisul 3. Vot deschis acum. Închis. Adoptat. Amendamentul 45. Vă deschis. Închis acum. Adoptat. Compromisul 4. vă deschis. Închis. Adaptat. Amendamentul 5-6. Vot deschis. Închis. Respins. Amendamentul 5-7. Vot deschis. Închis. Respins. Amendamentul 5-9. Vot deschis. Închis. Închis. Adoptat. Compromisul 5. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 6. De vot deschis. Închis. Adoptat. Com Amenamentul 72. Vot deschis. Închis. Adaptat Compromisul 7. Vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 76 pentru. Vot închis. Adoptat. Compromisul 8. Vot deschis. Închis adoptat. Amendamentul 88, vă deschis. Închis. Respins. 92, vă deschis. Închis. Adoptat. 94, vă deschis. Închis adoptat. Și astfel, votul final, astfel, pe asupra textului astfel amendat, vot cu apel nominal, vot deschis. A votat toată lumea? Închidem votul atunci. Se adoptă cu 44 pentru, 4 împotriva, 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Doamne Vegea. Am încheiat și sesiunea de votare și sesiunea noastră din această dimineață. Va urma să ne revedem la seminarul din această după amiază. Vă mulțumesc!